Good morning. Uh, first item on our agenda today is the debate on uh, Bună dimineața. În această dimineață avem primul punct pe ordinea de zi, raportul domnului Arlachi referitor la o nouă strategie pentru Afganistan. Vreau să vă informez că va exista și o a doua reuniune, probabil pe 28 la Strasburg. Nu, ba nu, aici, mă scuzați va exista o nouă reuniune pe data de 28. Domnul Casulides, care este raportorul, principalul raportor din umbră pentru PP, ar dori să avem astăzi o discuție asupra acestui punct, dar uh, ceilalți vor putea să discute data viitoare când ne revedem. Sunt aproximativ 400 de amendamente. Deci domnul Arlachi are o treabă foarte serioasă de făcut. El va încerca să le includă într-o serie de amendamente de compromis și vom avea posibilitatea să discutăm despre aceste amendamente pe data de 28. Așadar, am să-i dau întâi cuvântul domnului Arlachi pentru a lansa dezbaterea. Domnule Arlachi, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. President. Thanks uh, to all colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care se află aici. Mulțumesc tuturor colegilor care au prezentat amendamente. La început am fost uh, îngrijorat când am văzut numărul de amendamente, dar după ce le-am citit, le-am studiat, trebuie să vă spun că sunt uh, destul de mulțumit, pentru că majoritatea, marea majoritate a amendamentelor, aduc îmbunătățiri uh, esenței raportului. Structura acestui raport este următoarea. Ea ar, rămâne aceeași ca și în proiectul de raport și reflectă conținutul discuțiilor noastre în această comisie. Dacă aș îmi permit să fac o oarecare evaluare, pot să spun că, din punctul meu de vedere, 70% dintre amendamente sunt complet acceptabile, și am o opinie pozitivă față de ele, am uh, oarecare uh, rezerve față de celelalte 30% și am să explic. Totuși, aceste rezerve sunt limitate, doar puține dintre ele, 3,8% din totalul amendamentelor uh, nu pot fi, nu le pot accepta, așa cum sunt ele formulate, dar sigur că în amendamentele de compromis putem să discutăm și să includem chiar și uh, aceste puține amendamente, aproximativ 4%, în raport. Așadar, mă bucur foarte mult să vă pot spune că a meritat această muncă pe parcursul unui an. De asemenea, accept avizul DV, Comisie pentru Dezvoltare, care merge pe aceeași linie ca și raportului meu. Sunt uh, în dezacord cu ei doar pe, în ceea ce privește punctul 9 din aviz, numai pentru că la momentul la care s-a formulat acest aviz, uh, urma să aibă loc uh, alegerile prezidențiale în Afganistan, așadar uh, formularea ar trebui să fie uh, schimbată pentru a aduce la zi situația. Ambiția noastră este de a crea o strategie, nu un simplu plan de acțiune, nu o simplă abordare a acestei chestiuni. Am fost criticat de către comisie că nu avem de o, nevoie de o adevărată strategie pentru Afganistan din moment ce va exista un plan de acțiune. Dar toate grupurile din Parlamentul European au spus în discuții că avem nevoie de o strategie reală, veritabilă. Și acesta a fost mandatul care mi-a fost încredințat și pe care am încercat să, de care am încercat să mă achit cum am putut mai bine. Așadar, nu veți găsi acest pom de Crăciun pe care îl vedem adesea în uh, planurile de acțiune, care nu sunt strategii uh, Uh, există, sunt așa numite strategii cu 11-12 priorități, ceea ce înseamnă că nu sunt strategii adevărate. O strategie adevărată trebuie să aibă o serie clară, mică de priorități pentru a da credibilitate demersului respectiv. Acesta este motivul pentru care m-am focalizat în raport asupra patru puncte principale. Eu cunosc uh, Afganistanul. Știu că sunt foarte multe probleme acolo, din punctul de vedere, din, în funcție de unghiul uh, din care privești uh, țara, vei vedea diverse probleme majore sau mai puțin majore. Din punctul nostru de vedere, Afganistanul este o țară foarte importantă. În primul rând, uh, datorită legăturii cu terorismul internațional, și noi, împreună cu alte forțe, am intrat în Afganistan pentru a lupta împotriva prezenței Al-Qaeda în Afganistan. Afganistanul este sursa uh, de opium, 90% din, din opiu și din uh, heroina din Europa vin din Afganistan și, de asemenea, uh, se uh, exportă și în Rusia. Rusia este cea de-a doua victimă majoră a exportului de opium din Afganistan și am inclus uh, măsuri de eliminare a cultivării uh, macului, dar cea mai mare prioritate nu este terorismul, nu este cultivarea opiumului, ci este sărăcia. Afganistanul este una dintre cele mai sărace, două, trei cele mai sărace țări din uh, lume, împreună cu Sierra Leone și alte țări africane. Sărăcia ucide mai mulți oameni decât războiul în Afganistan. Așadar, uh, problemele depind în funcție de unghiul uh, din care te uiți la ele. Sigur că noi, în Parlamentul European, trebuie să ne concentrăm asupra priorităților noastre. Dar eu am încercat să fac tot ce am putut pentru a lua în considerare și prioritățile afganilor. În primul rând, problema sărăciei, care este cea mai importantă problemă. Așadar, au nevoie de ajutor pe termen lung. Eliminarea, eradicarea sărăciei joacă un rol crucial Uh, în procesul de găsire a unei soluții pe termen lung a problemei din Afganistan. Cu toate acestea, raportul se focalizează asupra priorităților Europei. Și, după cum spuneam, mă focalizez în raport asupra patru puncte. În primul rând, impactul ajutoarelor internaționale care au fost deja uh, livrate Afganistanului de către donatori uh, Uh, Uniunea Europeană, Japonia și SUA sunt uh, donatorii principali. Există și alții, dar majoritatea ajutorilor vin din aceste trei zone. Apoi, procesul de pace. Nu putem să, avem, să construim o strategie dacă nu Uniunea Europeană nu ia poziție în ceea ce privește procesul de pace care are loc în această țară. Este într-un stadiu incipient dar după conferințele de la Londra și Kabul, care au reușit să pună accentul pe Afganistan, și anume, s-a spus acolo că nu există o soluție militară și negocierea cu parte dintre talibani ar trebui să înceapă cât mai repede ca parte a unui proces de pace. După aceste două conferințe, a avut loc o întoarcere, o schimbare majoră în poziția internațională și Uniunea Europeană trebuie să susțină această poziție. Apoi, formarea poliției, forțelor de poliție. Acesta este un subiect cheie pentru uh, Afganistan, pentru că va veni în curând momentul în care forțele noastre se vor retrage de acolo. Eu consider că nu ar fi bine și nu ar fi uh, responsabil să ne retragem imediat din Afganistan, pentru că noi suntem acolo, forțele noastre sunt acolo de aproximativ 10 ani, tocmai am intrat în cel de-al 10-lea an, am contribuit la situația de acolo și nu putem să spunem de pe o zi pe alta, acum plecăm și nu ne mai pasă. Și ce e crucial este să părăsim o țară care este în stare să aibă securitate proprie, să aibă forțe de poliție uh, formate pentru a reuși să ofere cetățenilor afgani un standard de minime de securitate. Acesta este punctul important și mă bucur foarte mult că uh, colegii prin amendamente au îmbunătățit această idee inițială a raportului meu. Și ultimul punct este eliminarea cultivării opiumului Din acest punct de vedere, am detaliat modalitatea în care trebuie să, să procedăm și am fost foarte critic față de eforturile care au fost realizate până acum în ceea ce privește problema opiumului. Regret faptul că nu s-au făcut încercări de a formula o strategie coerentă, un plan coerent pentru a elimina cultivarea opiumului într-o perioadă rezonabilă de timp. Eu deja de câțiva ani mă ocup de problema Afganistanului și am încercat să îmi pun experiența în acest uh, raport. Am încercat să prezint niște recomandări foarte concrete de ieșire din această situație. Principala recomandare este aceea. Avem nevoie de o strategie pentru a elimina cultivarea opiumului și această strategie nu a fost realizată până acum și aici acesta este unul dintre punctele importante care sper că vor fi aprobate de colegi. Am văzut că amendamentele în principiu acceptă cadrul pe care eu îl sugerez, așadar mă bucur uh, foarte mult că uh, colegii mă sprijină. Câteva observații cu privire la amendamente. Acesta este un raport critic. Este scris într-un stil uh, neobișnuit mai direct decât de obicei, mai uh, aproape de limba oamenilor uh, obișnuiți și, de asemenea, mai aproape de documentele anterioare ale Parlamentului European. Admir Congresul American și Parlamentul American, modul în care aceștia uh, elaborează documentele. Acestea sunt scrise într-un limbaj foarte simplu, foarte inteligibil, cu multe date și în limbajul oamenilor obișnuiți. Așadar, cineva care nu este familiarizat cu acest limbaj uh, a fost deranjat de acest stil direct al meu. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Da, după cum spunem noi italienii, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Și unele amendamente mai uh, îndulcesc uh, formularea față de uh, ceea ce am vrut eu inițial, și anume un stil foarte direct pentru acest raport. Raportul este unul critic pentru că se referă la o nouă strategie. O strategie de ieșire în momentul de față, discuția în comunitatea internațională se axează pe strategia de ieșire din Afganistan. Cum putem să ne dă, scoatem forțele militare din țară, cum putem să, să le substituim cu o abordare civilă și sper că această inițiativă să fie apreciată de colegii mei. Și acum am să vorbesc despre amendamente. Primele amendamente îmbunătățesc calitatea ref, uh, raportului. De exemplu, amendamentele legate de puterea judiciară, faptul că nu e suficient doar o uh, poliție puternică, ci că ar trebui ca în paralel cu reforma poliției să se facă și reforma justiției. Pentru că dacă nu, nu se poate garanta respectarea pro, uh, statului de drept de-a lungul procesului și sprijin întru totul acest amendament, care este foarte bine formulat și salut formularea acestui amendament. Pe această temă, pe aceeași temă, nu am acceptat nu am acceptat amendamente care vizau să uh, exagereze această poziție. Eu nu sprijin înființarea unei funcții speciale de procuror și de judecător în Afganistan. Eu uh, am uh, această experiență pentru Kosovo, Bosnia și alte zone. Afganistanul nu e uh, același lucru cu Bosnia, de exemplu. Uh, tribunalul penal este complet diferit de tribunalul penal din Bosnia sau uh, din Kosovo care sunt foarte apropiate de tribunalele penale europene. Uh, Codul penal Afganistan e uh, presărat cu elemente din legea islamică, Sharia, și mi-e greu să văd judecători sau uh, procurori internaționali aplicând uh, legea islamică, legea Sharia. Nu cred că e vorba de. Deci, e motive practice. Nu cred că ar uh, trebui să acceptăm o astfel de idee, ar trebui să sprijinim uh, reforma poliției, a justiției, dar cred că ar trebui să primească autonomia de care au nevoie, având în vedere diferența imensă între sistemele noastre juridice. Am refuzat unele amendamente și aceasta nu pentru că sunt împotriva lor, ci pentru că ele uh, ori se suprapun, ori repetă sau uh, sunt acoperite de anumite părți din text. Și uh, săptămâna viitoare la Strasburg voi face compromisuri cu, pentru aceste amendamente împreună cu uh, autorii și cu raportorii și voi face tot ce pot pentru a uh, obține compromisuri bune pe toate uh, subiectele pentru că uh, Uh, putem uh, evita uh, suprapunerile, repetițiile pentru a nu îngreuna textul. Am refuzat unele amendamente pur și simplu pentru că ele fac, îndulcesc prea mult textul. Cred că nu are rost să reducem uh, sensul, însă vă rog să apreciați și efortul meu de a rămâne, uh, fi, fi lipsit de ambiguitate. Având în vedere pertinența subiectului, uh, să nu uităm că acest text este destinat uh, presei și oamenilor de rând și lor nu le plac uh, formulările prea sofisticate sau cu termeni de jargon. Am spus că nu pot accepta ultimile 15 amendamente pentru că ele merg cumva împotriva coloanei principale Uh, a raportului, dar încă o dată sunt gata să discut aceste amendamente cu autorii lor și să ajung la compromisuri, dacă se poate. E vorba de amendamentele care subliniază așa numitele elemente pozitive uh, care reprezintă un etalon în Afganistan și până la urmă zugrăvesc uh, prea optimist această, țară. Se spune, de exemplu, că majoritatea uh, provinciilor și orașelor mari din Afganistan astăzi nu uh, se confruntă cu niciun fel de act de violență. Nu pot să accept o astfel de afirmație. Sau amendamentul care uh, laudă felul în care s-au uh, desfășurat celelalte alegeri și care sunt uh, în contradicție totală cu amendamentele celorlalți colegi care au fost foarte critici în ce privește alegerile din Afganistan. Mai sunt și amendamente cu privire la drepturile femeilor care pun prea mult accentul pe progresele înregistrate în acest domeniu, ori atât eu cât și alți colegi credem că e un domeniu în care s-au înregistrat foarte puține progrese până la urmă și e un domeniu în care ar trebui să intervenim noi, consolidăm, ă, consolidând ă, o progresele obținute și subliniind tot ce nu s-a făcut în trecut. Sau mai este un amendament care face o comparație total neinspirată între 76% dintre victimele civile ale ă, atacurilor talibanilor și doar 24% din forțele NATO. E total lipsit de coerență. Ceea ce înseamnă că dacă 24% din uh, forțele NATO au fost victime civili, ar fi fost ucise la fel Uh, ca și civilii, deci forțele NATO ca și uh, civilii de către talibani, ceea ce nu e deloc uh, adevărat. Îi rog pe colegi să-și retragă aceste amendamente pentru că nu putem pune la, acest, la același nivel o forță internațională care e obligată să respecte toate convențiile de la Geneva și o rebeliune sau facțiuni rebele care nu respectă aceste convenții. Deci, a pune în aceeași categorie victimele, să se spună că au fost ucise la fel, dar doar că au fost omorâți mai mulți uh, civili, nu mi se pare corect. Deci îi rog pe colegi să retragă acest amendament. Vom organiza săptămâna viitoare o ședință la Strasburg. Până la finele acestei săptămâni veți primi propunerile mele de compromis și, așa cum spunea președintele, vom avea o a doua ocazie de a discuta la Uh, ședința din 28 octombrie de la AFET în plenul comisiei noastre. Deci, iată, avem uh, foarte multe ocazii de dezbatere și vă mulțumesc uh, pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnul Casulides. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, vă rog, în primul rând, să îi Scuzați pe deputații PPE care sunt în deplasare în uh, insulele Madeira și de aceea nu pot participa la reuniunea noastră. Mi-ar fi plăcut și mie să fiu acolo, de fapt, ca să vă spun adevărul. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumim domnului Arlachi pentru eforturile depuse în uh, redactarea acestui raport cu toții trebuie să recunoaștem că domnul Arlachi are experiențe vaste în Afganistan, în orice caz are o experiență mai vastă decât noi. Și trebuie să mai spunem și că în raportul său a încercat să vină cu o abordare puțin uh, aparte, puțin uh, diferită de cea obișnuită, scoțând în evidență anumite aspecte care ar fi trebuit să fie mai bine uh, evidențiate în trecut, exemplu, a vorbit despre terorismul internațional și uh, uh, drogurile care sunt puse în aceeași categorie. E într-adevăr o afirmație uh, binevenită care merita să fie făcută mai de mult. Vorbește foarte mult și despre sărăcie, care până la urmă este cauza principală a terorismului internațional și faptul că el prosperă în Afganistan la fel ca și problema culturilor de mac. Însă aș dori să-i mai mulțumesc și pentru dorința sa și disponibilitatea de a ajunge la puncte uh, de vedere comune prin amendamente de compromis. Deci, acest, astfel încât acest raport important să uh, se bucure de un sprijin cât mai vast. Din punctul de vedere al PPE-ului, credem că, în ce privește formularea raportului, Uh, ar, uh, ar trebui să se pună accentul pe strategia uh, împotriva talibanilor care a fost definită anul trecut când generalul McChrystal a preluat comandamentul NATO. Această strategie recunoaște multe din greșelile săvârșite în trecut și care figurează în raport și care ar putea să facă obiectul mai multor amendamente. Această strategie împotriva talibanilor Uh, pregătește atât uh, forțele armate și polițienești din Afganistan să, prelu, preie, să preia conducerea țării începând cu 2013 și, de asemenea, permit forțelor aliate să decidă un calendar de retragere pentru iulie 2010. Strategia de combatere a talibanilor e o strategie de luptă, însă uh, se pun în evidență și alte elemente, de exemplu organizarea securității uh, în mod permanent pentru a sprijini populațiile locale și pentru a uh, implica populațiile civile în uh, reconstrucția țării, a infrastructurii și aceasta în folosul populației. Succesul acestei strategii, și sunt de acord cu raportorul, depinde de uh, lăsarea sau uh, construirea unei uh, țări independente care să nu mai cadă victimă uh, terorismului internațional și care să nu mai fie uh, tot așa victima uh, um, ideologiei uh, teroriste din trecut. În ce privește retragerea forțelor, nu, obiectivul nostru nu este uh, doar ca uh, forțele uh, NATO să se retragă, nu. Obiectivul nostru este ca talibanii să nu revină la putere. Noua strategie sprijinită de către Uniunea Europeană prin programul de acțiune recunoaște, așa cum am spus, problemele și lacunele din strategia precedentă și mai recunoaște și faptul că până când această strategie va avea timpul să funcționeze cu adevărat în mod adecvat, va fi foarte greu să întrevedem lumina de la capătul tunelului forțele afgane și forțele aliate nu pot obține victoria doar prin intermediul uh, luptei al mijloacelor uh, militare. Greșelile uh, care sunt recunoscute în această nouă strategie, de exemplu, atitudinea precedentă de a ne axa doar pe combaterea terorismului și eliminarea teroriștilor și, teroriștilor și apoi să ne reîntoarcerea la uh, pace și la securitate a fost o greșeală. Și de asemenea, uh, faptul că s-a evitat implicarea forțelor afgane, folosirea doar uh, a forțelor armate. Uh, faptul că s-au numărat doar mm, uh, morții din rândurile populației civile, faptul că nu au fost uh, pregătiți soldații și pentru combaterea culturilor de mac. faptul că nu s-a pus accentul pe școlarizare, pe formare, deși au fost investiți, investite milioane în infrastructură, toate aceste elemente sunt importante e greu, uh, uh, trebuie să recunoaștem că rezultatul final este o dezamăgire, deși raportul evidențiază și anumite progrese. Deci, având în vedere că raportul recunoaște toate greșelile, toate problemele din trecut, că combină uh, combaterea, strategia de combatere a talibanilor, a forțelor aliate, cu criticile care figurează în raport, nouă aceste critici ni se par acceptabile. În urma întâlnirii cu domnul Arlachi, am înțeles că el dorește să preia și această legătură uh, în amendamentele de compromis pe care le va redacta la o ședință ulterioară. Însă nu mi-a plăcut ceva ce am auzit și doresc să spun acest lucru. Poate că Comisia are dreptate. Nu vorbim despre o nouă strategie. Ei, avem o strategie. Avem această strategie de combatere a talibanilor care trebuie doar să primească timpul necesar pentru a acționa. Și în al doilea rând, nu putem vorbi despre o strategie europeană, a Uniunii Europene, diferită de uh, strategia forțelor aliate. Nu suntem singuri acolo și nu putem să, să, să procedăm, uh, să luptăm singuri. Poate că ar fi mai bine să folosim cuvinte precum abordare și nu strategie. În ce privește procesul politic, sigur că obiectivul uh, nostru are o conotație politică, obiectivul nostru final, însă considerăm că această strategie ar trebui să primească timpul pentru uh, a funcționa, pentru că dacă ne-am retrage, atunci talibanii ar uh, fi într-o poziție de dominație și, în orice caz, uh, uh dacă nu, nu credem că folosirea avioanelor fără pilot ar trebui să fie abandonată acum. Am, avut, uh, am înțeles că președintele Karzai a avut uh, uh, contacte cu talibanul, însă se pare că orice uh, victorie militară, în conformitate cu uh, declarațiile șefului armatei, le revine lor. Încă o dată, trebuie să recunoaștem și faptul că toate forțele implicate în acest conflict trebuie să ia parte la aceste negocieri când vor avea loc. Nu ar trebui să ignorăm anumiți aliați din NATO și nu ar trebui să facem greșeala ca aceste negocieri să aibă loc doar între președintele Karzai și talibani, să devină doar o problemă între paștuni. Pe de altă parte, ar trebui să încurajăm negocierile între um, autoritățile locale și regionale și uh, facțiunile locale uh, talibane care uh, se găsesc în tabăra opusă nu din motive de ideologie, ci datorită sărăciei și din alte motive și specificități locale. În ce privește ajutoarele, și cred că domnul Arlache are într-adevăr o abordare inovatoare, trebuie să acceptăm anumite evidențe. Congresul american a uh, raportat în ce privește sumele imense acordate uh, companiilor uh, private și subcontractanților. Banii au fost, au fost acordați mai ales pentru companiile de protecție, agențiile de protecție și sume foarte mici care ajung la instituțiile afgane. Da, într-adevăr, raportul are o poziție corectă în acest sens. Însă, aș dori să mai spun că ar trebui să amendăm orice poziție implicită care absolvă uh, de, uh, guvernul Karzai de acuzații de corupție și să avem o abordare echilibrată, respectiv să spunem că uh, banii nu ar trebui să meargă direct la guvernul Karzai, ci că să spunem că împreună cu autoritățile locale sau regionale ar trebui de comun acord să decidem cum să se uh, distribuie acest ajutor, însă ajutorul să fie uh, direcționat în, uh, de către donatorii și finanțatorii internaționali în proiecte locale, pentru că se pare că din 1830 nimeni n-a reușit să creeze un guvern central puternic în Afganistan. Întotdeauna a fost o țară cu, uh, uh, cu relații locale, tribale, de clanuri și deci uh, e foarte greu să reușim. În ce privește drogurile, doresc să îl felicit pe domnul Arlachi că pune accentul pe această chestiune. Anual, împreună cu reprezentanții Consiliului și ai Comisiei, uh, ne întâlnim aici la Comisia AFET și de fiecare dată am pus aceeași întrebare cum putem să explicăm faptul că armata noastră părăsește se află acolo, la fața locului, și Afganistanul rămâne o sursă principală, un furnizor de opiu uh, pentru Uniunea Europeană. În același timp, uh, să nu uităm că banii proveniți din uh, cultura de MAC uh, finanțează acțiunile facțiunilor teroriste. Într-adevăr, din 2001, Uh, combaterea teroriștilor a făcut din uh, lupta împotriva drogurilor o prioritate. Sunt, uh, e o legătură evidentă și îl rog pe domnul Arlachi să o facă și în raportul său. Încă o observație, observație personală, dar nu insist asupra ei. Eu sunt împotriva eradicării macului prin ierbicide. Pentru că, să nu uităm, există și fermieri uh, recalcitranți care refuză culturile uh, alternative în ciuda eforturilor depuse de către poliția afgană. Întrebarea mea este, ar trebui să transmitem mesajul că suntem doar pentru această metodă a folosirii uh, erbicidelor sau că uh, pur și simplu nu spunem nimic. În ce privește formarea poliției, raportorul, având în vedere Uh, limitările, raportorul vorbește doar de către poliția afgană și nu de forțele armate afgane. În ce privește formarea militarilor, uh, afgani, s au înregistrat multe progrese și ei participă cu succes în operațiuni comune împreună cu forțele aliate. Armata își va asuma răspunderea totală în 2014 în ce privește securitatea acestei țări. Și domnul Arlachi sigur că are libertatea să nu abordeze acest subiect și uh, eu respect. Eu însă am uh, constatat că există amendamente care dorește, doresc să abordeze această, uh, această opțiune. Sunt foarte puține și nu pot stabili un echilibru între forțele armate și poliție și poate că nici n-ar fi util. În ce privește formarea poliției, aș mai spune că armata nu are cum să formeze forțele de poliție și de aceea uh, forțele NATO sau sub egida NATO nu uh, putem să ne așteptăm ca aceste forțe să uh, formeze poliția. Companiile private au dat într-adevăr rezultate nesatisfăcătoare, insuficiente, Sigur că contractele cu companiile private ar trebui finalizate, însă mm, nu imediat, ci uh, cât de repede cu putință. Uh, uh, după ce vor sosi noi forțe de poliție în țară, poate că aceste companii private nu vor mai fi necesare. În ce privește recrutarea, e nevoie de condiții. Pentru că dacă luăm ca criteriu doar rata de alfabetism, nu știu dacă e suficient. E nevoie de 1400 de persoane, e nevoie și de funcționari, bugetari, toți trebuie să uh, scrie și să citească, să uh, mă întreb dacă sunt atâția oameni în Afganistan care sunt uh, uh, care știu să scrie și să citească. Poate că ar trebui să spunem că o condiție ar trebui să fie aceasta, dar să nu fie singura condiție necesară. Cred că am acoperit toate aspectele controversate din acest raport și iau act de ce spunea domnul Arlachi în legătură cu cele cinci observații referitoare la anumite amendamente care nu pot fi acceptate sau care pot fi greu acceptate. Sunt de acord cu unele, la altele cred că am putea să găsim uh, modalități de consens, însă el a repetat în această dimineață că va încerca să depună eforturi și Sper să reușim să ajungem la o poziție comună, astfel încât acest raport să se bucure de sprijinul cât mai vast necesar. Mulțumesc, domnul Neuser. spune președintele. Vă reamintesc că la 10 și jumătate trebuie să încheiem, pentru că va veni ministrul de afaceri externe al Pakistanului. Deci vă rog, domnul Neuser. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră pentru socialiști și democrați, doresc, în primul rând, să îi mulțumesc călduros domnului Arlachi. Nu este doar o formulă de politețe aceasta, ci este o chestiune justificată, justificată de expertiza de înaltă calitate pe care eh, domnul Arlachi a pus în acest raport. Sunt recunoscător pentru faptul că majoritatea amendamentelor eh, noastre au putut să-l convingă, așadar s-a alăturat argumentelor noastre Uh, așa cum și noi, de fapt, uh, am acceptat buna argumentare a domnului Iarlachi. Iar micile diferențe care încă există, cred că uh, pot fi discutate. Eram, am fost raportor din umbră în Comisia DV și cred că amendamentele de acolo po- au fost bine incluse în raport, cu toate că sigur că trebuie acel punct privind alegerile să fie actualizat. Dacă avem acum o nouă strategie sau o nouă politică pentru Afganistan, nu cred că formularea joacă un rol uh, decisiv. Uh, dar, uh, în orice caz, acest raport nu se referă doar un plan de acțiune, ci înseamnă mult mai mult suntem uh, foarte mulțumiți de linia principală a raportului, pentru că are o poziție foarte critică față de situația din Afganistan. Situația nu este prezentată în roz, este un raport echilibrat, care însă ia notă și de uh, rezultatele pozitive, fără însă a uh, le supraestima. De asemenea, este Uh, binevenit faptul că acest raport nu privește în uh, urmă, nu arată cu degetul să dea vina pe cineva, ci este orientat către viitor. Așadar, considerăm că pe baza lui putem să purtăm o dezbatere constructivă și orientată spre viitor. Este hotărător și faptul că acest raport uh, este orientat în funcție de Uniunea Europeană. El vizează sarcinile și obiectivele Uniunii Europene și Parlamentului European. Noi, eh, pentru acestea sunt, suntem răspunzători în uh, Parlamentul European. Noi nu suntem adunarea parlamentară a NATO. Cu toate acestea, eh, ceea ce face NATO în Afganistan trebuie să fie privit cu seriozitate, pentru că NATO joacă un rol cheie, rolul cheie, de fapt, în Afganistan. Am spus că acest raport prezintă uh, o evaluare realistă a situației, mai ales Uh, în ceea ce privește uh, aspectele politice și sociale. Și de aceea este cu atât mai important, pentru că avem nevoie de o strategie care, după data de retragere 2014, să funcționeze în continuare. În centrul acestui raport se află combaterea sărăciei, care exista deja și înainte de 2001 și uh, eforturi care trebuie să fie intensificate acum și mai ales după anul 2014. De aceea, responsabilitatea organizațiilor non-guvernamentale trebuie subliniată. Acestea au uh, acumulat vreme de ani de zile experiență în uh, Afganistan, iar personalul de acolo, din păcate, este în continuare în, uh, se confruntă cu aceleași pericole ca și soldații noștri în Afganistan. ONG-urile au, uh, analizează și se ocupă și de situația femeilor și aici, într-adevăr, trebuie să spunem că situația femeilor s-a îmbunătățit, însă nu este încă nici pe departe așa cum uh, este la noi. De asemenea, trebuie să ajutăm la construirea societății civile, dat fiind că vrem să consolidăm autoritățile locale pe teren. Și acest lucru se poate realiza numai dacă, în paralel, uh, sprijinim uh, statul de drept în Afganistan. Sigur că premisa pentru acestea este o mai bună formare a forțelor de poliție, astfel încât aceste procese să poată să înainteze în paralel. Și un ultim punct cu privire la procesul de reconciliere, care uh, în mod explicit include talibanii. Cred că trebuie să avem o abordare foarte diferențiată în ceea ce privește pe talibani. Sunt cel puțin 10 grupuri diferite de talibani. Uh, există talibani care nu pot fi deloc uh, abordați pentru o oarecare discuție. Um, există și talibani care au, uh, s-au alăturat, de fapt, talibanilor fiind supuși prețiunilor sau din motive economice și sociale. Uh, asupra acestora trebuie să ne concentrăm și dacă dorim să lansăm un proces de reconciliere, atunci acesta nu se poate uh, realiza decât cu ajutorul talibanilor și cu includerea acestora. Încă o dată, mulțumesc pentru orientarea acestui raport, pentru că el corespunde și intențiilor noastre și cred că putem să continuăm și săptămâna viitoare și după aceea uh, buna colaborare pe care am avut-o până acum, astfel încât să obținem o majoritate largă în Parlament pentru acest raport. Mulțumesc. Domnul Scholz. Mulțumesc. Și eu am să vorbesc germană și eu doresc în primul rând să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, uh, tuturor colegilor care uh, sunt, care nu sunt acum aici, pentru că sunt în străinătate. Noi susținem abordarea raportorului și dorim să îi mulțumim pentru abordare și pentru încercarea de a relansa, de a modifica uh, politica europeană în Afganistan și, uh, de asemenea, de a reorienta eforturile noastre împreună cu comunitatea internațională pentru a lua în considerare situația actuală de acolo, chestiuni legate de securitate, uh, cele sociale, economice și așa mai departe. Noi credem că acest raport evidențiază foarte bine întrebarea următoare. Uh, Uh, cum este perceput conflictul din Afganistan în uh, rândul cetățenilor europeni și cum putem să obținem susținerea uh, oamenilor din cele 27 de state membre pentru o nouă politică în Afganistan. Știm cu toții că soluția militară și implicarea, angajamentele militare, trimiterea forțelor Uniunii Europene uh, Uh, în cadrul NATO, e bine, acestea sunt respinse de oameni. Așadar, există o discrepanță între politica oficială purtată de guverne și percepția uh, populației, și anume, care ar fi soluția pentru schimbarea situației uh, de securitate din Afganistan. Și această discrepanță trebuie să fie eliminată. Și cred că Uh, acest raport, concentrându-se pe cele patru uh, segmente principale, aduce o uh, poziție nouă care, pe care putem să o susținem. Și eu personal sunt de acord cu raportorul care a spus că o soluție militară nu este posibilă, ceea ce înseamnă în același timp că Uniunea Europeană trebuie să contribuie la consolidarea societății civile și trebuie să vedem cum putem face acest lucru pentru a găsi o soluție în interiorul țării, una nemilitară, una care să ia în considerare toate problemele complicate și adânc înrădăcinate din cadrul acestei societăți. Sunt de acord că este important să uh, dăm atenție structurilor statale și locale, uh, inclusiv în domeniul justiției. Recent uh, am discutat cu colegi din India într-o comisie a Parlamentului European și aceștia spuneau uh, că uh, vor să meargă cu colegi juriști în Afganistan pentru a discuta cu colegii de acolo probleme legate de drept concurențial, de exemplu. Așadar, uh, actorii uh, economici uh, din, din această țară trebuie să fie informați, să știe ce opțiuni au pentru a-și dezvolta activitatea și cred că aceste lucruri ar putea fi incluse în raport. Mă alătur antevorbitorului meu care a spus că situația femeilor nu s-a îmbunătățit într-adevăr și în acest raport trebuie să ia notă și de situația femeii, care este foarte precară. Un alt aspect care nu este tocmai în centru, dar care necesită în continuare atenția noastră și în această comisie și în alte comisii, uh, în momentul în care ne gândim la coerența politicilor noastre, este următorul. Cum are loc producția de energie în această țară? Uh, nu este oare o abordare uh, regională a producției de energie un instrument pentru a-i pentru a implica pe oameni în procesul decizional în deciziile care eh, îi privesc în viața lor de zi cu zi, cum, eh, și cum poate să aibă loc eh, și cum poate să fie stimulată dezvoltarea socioeconomică a țării. Nu vreau să lungesc prea mult vorba, cred că um, și uh, uh, evaluarea alegerilor a fost foarte corectă, așa cum a făcut-o și Financial Times uh, în versiunea germană. Uh, Problema este că procesul acesta, procesul electoral și procesul de uh, uh, democratizare nu doar stagnează, ci din potrivă regresează și prin urmare este foarte clar că sarcina noastră este nu uh, să avem o, doar o nouă abordare, ci avem nevoie într-adevăr de o nouă strategie a Uniunii Europene pentru Afganistan. Avem nevoie uh, de un demers sincer din partea Uniunii Europene, care să nu ia în considerare, care să nu dorească o soluție militară, ceea ce pune accentul și pe procesul de împăcare din cadrul societății. Mulțumesc, doamna Copa. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor pentru acest raport. Doresc să spun că, în principiu, sunt de acord cu abordarea lui și uh, cu faptul că trebuie să spunem lucrurile pe nume și uh, să explicăm lucrurile într-un mod în, pe care cetățenii să-l înțeleagă. Uh, Um, suntem prezenți în Afganistan de 9 ani și acest lucru este evident, arată că soluția nu poate fi una militară și uh, banii pe care până acum i-am cheltuit pentru acest efort militar trebuie să fie reorientați pentru a ajuta la lupta împotriva sărăciei în această țară. Nu trebuie să lăsăm uh, Afganistanul uh, propriei soarte. Uh, și e nevoie de strategie coordonată uh, pentru această țară. Trebuie să ne asigurăm că vom ajuta în mod real Afganistanul. Amendamentele depuse, mai ales la aliniatele 32 și 33 sunt o ocazie foarte bună despre a discuta de, a, despre această situație, uh, soluție politică pe care o dorim. E nevoie de um, măsuri specifice și nu doar despre uh, afirmații pompoase în legătură cu ce e nevoie în Afganistan. Uh, trebuie să găsim o cale a compromisului și a păcii uh, și soluția noastră trebuie să includă colaborarea, uh, cooperarea cu societatea civilă din Afganistan. Trebuie să uh, oferim atenție deosebită paștunilor care au un rol important de jucat uh, uh, în situația politică din țară în acest moment. Paștunii trebuie să facă parte dintr-o viitoare soluție politică în această țară. Trebuie de asemenea să existe modalitate de a um, o un, modalitate prin care cineva să dețină răspunderea pentru ceea ce se întâmplă în Afganistan și pentru a lupta, a lupta împotriva corupției. Apoi trebuie să vedem cum se poate înscrie această strategie în uh, situația mai largă a întregii regiuni pentru o cooperare regională uh, eficientă. Pe de altă parte, uh, sugerez că trebuie să discutăm și despre gestionarea resurselor de apă, um, ca modalitate de a ajuta Pakistanul și țările vecine. Uh, nu trebuie să uităm uh, inundațiile uh, care au avut loc de curând în Pakistan. Bineînțeles, trebuie să ajutăm refugiații din Pakistan, dar trebuie să avem și o abordare mai largă în legătură cu consecințele politice în general doresc să închei prin a spune că în principiu sunt de acord cu amendamentele în care ne exprimăm dezamăgirea în legătură cu rezultatul și cu modul în care au avut loc alegerile recente în această țară și uh, cu faptul că s-a încercat să ni se prezinte uh, situația uh, într-un mod care este diferit de realitate, tocmai pentru a nu-i critica prea mult. Mulțumesc! Cuvântul domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că acest raport este într-adevăr unul inovator și este unul curajos, pentru că pune noi accente, fie că e vorba de o nouă strategie sau de o extindere, de o modificare a strategiei actuale, uh, putem să avem diverse poziții, dacă e vorba de strategia Uniunii Europene sau de strategia NATO. În orice caz și strategia NATO este una nouă. Uh, acum la 8-9 ani după ce am început uh, uh, munca, activitatea în această țară, uh, și cei de la NATO se gândesc ce se poate obține și ce doresc, ce rezultate se doresc. Dacă ne gândim la intervențiile din Irak și din Afganistan, e bine, acestea au zdruncinat convinția că pot să intervii militar, să răstorn guvernul și apoi în uh, câțiva ani să uh, Uh, salvezi țara și să schimbi situația în bine. Ei bine, nu putem să Uh, salvăm așa popoarele și să democratizăm uh, lumea. În orice caz, nu prin intervenții militare, nu prin intervenții militare înaintea cărora nu s-a făcut un plan foarte clar, luându-se în considerare ce va urma după această intervenție militară. Uh, am văzut foarte clar că planurile domnului Bush nu s-au dovedit adevărate și, prin urmare, astfel de strategii nu trebuie urmate pe viitor, nici în Afganistan. Sigur că cea mai delicată problemă care este abordată acum sunt discuțiile cu talibanii. Sigur că nu ar trebui ca în cele din urmă rezultatul să fie că după 10-12 ani noi ne retragem și apoi până la urmă se recrează aceeași situație care exista și înainte de intervenția noastră. Cred că ar trebui să se pună niște condiții clare talibanilor, ceea ce treci, este trecut în raport. Eu am încercat prin amendamentele mele să clarific lucrurile cu care talibani discutăm noi. După cum domnul Noizer a spus, există multe grupări talibane. Există unii care doresc uh, să își recâștige puterea pe care o, aveam, o aveau înainte. Inclusiv uh, să fie în continuare oaspeți ai uh, teroriștilor. Acest lucru trebuie împiedicat, pentru că acesta a fost cauza, de fapt, a intervenției. Um, sigur că uh, ne dorim ne dorim ca femeile să nu mai poartă burcă, uh, sigur că vrem ca fetele și băieții să, fie, să beneficieze de tratament egal în educație, trebuie să ne gândim ce putem să obținem și cum putem să obținem. Um, în orice caz, cu toate că este, este trist, acest raport ar trebui să fie puțin mai modest în ceea ce privește obiectivele pe care, într-adevăr, putem să le obținem. Cred că nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să discutăm cu acele grupări uh, talibane cu care a început deja să discute domnul Karzai, să discutăm cu acele grupări care sunt pregătite, sigur, uh, prin faptul că primesc o parte din putere, dar totuși sunt pregătite uh, să respecte principiile de bază ale democrației, al tratamentului egal. Nu va fi aceeași democrație ca și la noi, nu aceeași, același tratament egal uh, între sexe ca și la noi, însă trebuie să existe, să se respecte măcar un minim de, de drepturi. Acest lucru este absolut important. Așadar, mă alătur colegilor care uh, Uh, în ceea ce au spus deja. Lecția pe care trebuie să o învățăm, în orice caz, să nu mai existe uh, intervenții militare ci fără o concepție civilă de asemenea. Dacă e nevoie să se intervină militar, în orice caz trebuie să fie pus la punct un bun plan uh, civil. Uh, și sigur că trebuie să fim mult mai bine pregătiți pentru astfel de situații în Uniunea Europeană, în NATO și anume că trebuie să tragem niște învățăminte din uh, aceste, din aceste intervenții. Nu știu exact dacă cineva a tras învățămintele necesare după războiul din Irak, dacă există acum niște concepte uh, în ceea ce privește modalitatea de abordare a unor astfel de cazuri pe viitor. În orice caz, um, n-ar trebui să fim naivi și să spunem nu va mai exista niciodată o intervenție militară sau nu ar trebui să existe. Nu, nu ar trebui să existe o intervenție militară fără un plan uh, civil care să fie bine adaptat uh, statului respectiv. Nu e vorba de un model uh, abstract, pentru că doar, dacă ne uităm doar la Irak și la Afganistan, ele deja sunt foarte diferite uh, unul de celălalt. Uh, există situații specifice în fiecare țară și acestea trebuie să fie luate în considerare în elaborarea fiecărui plan în cazul în care este necesară o intervenție. Acest uh, raport cred că este baza pentru uh, analiza noastră viitoare cu privire la alte viitoare incidente. Mulțumesc, domnul Tyler și vă rog să fiți atenți la timp, că nu mai avem decât aproximativ 15-20 de minute pentru a încheia acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Am simțit să nu fiu Fidel Castro. Mnogi, mnogi colegi să și povedali stvari, s mi se... După cum au spus și ceilalți colegi, și eu doresc să mulțumesc domnului raportor și voi încerca să fiu foarte scurt și concis. Mă alătur celor care l-au felicitat pe domnul Arlachi și eu cred că a făcut o treabă excelentă, dar, după cum au spus și alți colegi, trebuie să ne asigurăm că nu pierdem din vedere imaginea mai largă din cauza anumitor detalii. Uh, chestiunea strategică în legătură cu această țară este cum putem ajuta noi procesul politic din Afganistan. Acest proces politic trebuie să, uh, se, să permită să se pună capăt intervenției militare a Occidentului în Afganistan. Deci, pentru a organiza un proces politic de calitate, este foarte important următorul lucru. În Afganistan uh, există un regim centralizat și, după cum a spus uh, raportorul din partea PPE, acesta nu este o tradiție în Afganistan. Din 1830 încoace niciodată o astfel de stat centralizat nu a funcționat în uh, Uh, Afganistan. Afganistanul funcționează mai bine um, cu un sistem descentralizat uh, sau cu mai multe niveluri de um, administrare a țării, de exemplu pentru uh, strângerea impozitelor sau pentru organizarea militară și așa mai departe. Dar nu voi intra acum prea mult în detalii. Sprijin părțile din rezoluție în care spunem că dorim să investim mai mult în acest uh, în acest proces politic, în procesul uh, reconcilierii naționale între afgani. Obiectivele noastre sunt simple. Afganistanul trebuie să se angajeze, să scape de Al-Qaeda. Trebuie, pe de altă parte, să luptăm împotriva producției de opium și, în al treilea rând, trebuie să se asigure un nivel minim, uh, la un nivel minim uh, drepturile omului, respectarea drepturilor omului, conform rezoluțiilor ONU și așa mai departe. Aș propune ca rezoluția finală să se concentreze pe acest uh, proces politic care să ducă Afganistanul pe un drum nou. Thank you. Thank you very much. Doamna Mischev, mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi bulgară. Doresc uh, să-l felicit și eu pe domnul raportor Arlachi pentru analiza uh, sa, o analiză foarte directă în legătură cu situația din Afganistan. Este adevărat că trebuie să analizăm situația pentru a sugera o nouă abordare. Până acum abordarea a fost cam generală și acum cred că trebuie să ne concentrăm pe detalii să vedem și să încercăm să identificăm și unde am greșit, ce am făcut greșit. Are dreptate domnul Arlachi când spune că trebuie să ne concentrăm pe justiție, pe securitate, pe lupta împotriva producției de opium și pe respectarea drepturilor omului. De asemenea, cred că este important să atragem sprijinul populației pentru acest proiect, proces de pace. Eu vin dintr-o țară care nu s-a confruntat cu astfel de probleme, dar totuși ne-am confruntat cu probleme um, legate de um, un stat nefuncțional, deci știm cât este de important să se construiască instituții, să sprijinim sistemul de învățământ și uh, să sprijinim un sistem în care se creează locuri de muncă prin încurajarea uh, întreprinderilor mici și mijlocii. De avem nevoie, deci, de sprijinul populației și uh, să ne asigurăm că oamenii vor avea um, uh, un loc de muncă și astfel vor putea ieși dintr-o stare de sărăcie prin ajutorul, bineînțeles, al uh, comunității internaționale. Uh, pe de altă parte, trebuie să ne concentrăm pe liderii care doresc să contribuie la procesul de pace și doresc uh, să ne ajute să um, realizăm contacte cu, cu talibanii, pentru că cred că numai așa se poate um, construi un proces de pace. Acest raport este un pas bun înainte uh, și doresc să-l felicit pe domnul raportor. Acum are cuvântul domnul Paul Turner de la Direcția Generală Relex în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi doresc să spun, din punctul de vedere al Comisiei, că mulțumim Parlamentului pentru acest raport, care reprezintă o analiză excelentă a problemelor din Afganistan noi uh, întotdeauna și în continuare uh, am încercat uh, să nu rămânem cantonați la o dezbatere strict semantică, dacă e vorba de o nouă abordare sau de o nouă strategie. Afganistanul are o grămadă de strategii deja, are o strategie națională de luptă împotriva sărăciei pe care o sprijină toți donatorii, partea legată de securitate este administrată de ISAF, există o strategie de luptă împotriva narcoticelor, uh, există și o reorganizare pe clastere um, și așa mai departe. Deci, într-un fel putem spune că în ceea ce privește arhitectura acestor strategii uh, pentru Afganistan există. Deci este important uh, să sprijinim strategiile care există deja. Pe de altă parte, și acest lucru este crucial, trebuie să verificăm uh, despre ce fonduri e vorba. Despre ce fonduri avem la dispoziție când vorbim despre o nouă strategie a Uniunii Europene? Comisia Europeană are aproximativ 200 de milioane de euro pe an pentru Afganistan, adică de 5 ori mai puțin decât de da, Japonia, de exemplu, în fiecare an. Dacă luăm tot bugetul gestionat de comunitățile europene și de statele membre pentru uh, Afganistan, este mai puțin de un miliard de euro pe an, tot mai puțin decât Afganistanul și de, de, decât Japonia și de trei ori mai puțin decât uh, da Statele Unite. Deci, trebuie, când vorbim despre tot felul de strategii, trebuie să ne gândim și la banii pe care suntem gata să investim, pentru că când Comisia uh, trecem prin procesul bugetar cu statele membre și Parlamentul, uh, uh, nu trebuie să uităm că există și uh, relațiile financiare bilaterale asupra cărora Parlamentul nu are niciun control. Deci nu trebuie să uităm această parte financiară când vorbim despre nouă abordare sau o nouă strategie. Pe de altă parte, nu suntem împotriva unora dintre ideile avansate aici, dar credem că trebuie uh, să se evalueze mai bine ce face deja comunitatea internațională în Afganistan, mai ales în ultima vreme, în ultimele șase luni, uh, când s-au făcut multe nu doar din punct de vedere al securității, ci și din punct de vedere al dezvoltării și al guvernului uh, afgan. Uh, afganii um, au... Uh, comunitatea internațională a predat afganilor mult din răspunderea pentru uh, propria gestionare și propria securitate. Încercăm nu să ne retragem complet, dar încercăm să nu mai fim în linia întâi în ceea ce privește administrarea asistenței noastre. Uh, mica noastră critică în legătură cu acest raport uh, ar fi că nu prea spune ce se întâmplă deja pe teren, lucruri care s-au solidificat în ultimul an. Acestea fiind spuse, suntem absolut de acord cu analiza pe care s-a, care s-a făcut în legătură cu drepturile uh, femeilor, drepturile omului în general și problemele legate de acestea în Afganistan și uh, poziția în care se află comunitatea internațională pentru a impune respectarea acestor drepturi. Un ultim aspect uh, care ilustrează problemele cu care ne confruntăm este faptul că statele membre Uh, de multe ori se spune că uh, e nevoie de o abordare uh, centralizată. În schimb, aici s-a vorbit despre abordările descentralizate. Există multe proiecte pentru formarea autorităților afgane la nivel central și local Într-adevăr, trebuie să colaborăm pentru dezvoltarea uh, administrației afgane la nivel central și local. Este dificil să, de, să uh, trimitem întotdeauna formatori europeni în diferitele părți ale Afganistanului. Deci există planuri, există proiecte în multe sectoare, fie în ceea ce privește consolidarea păcii, fie în ceea ce privește administrația, fie că în, ceea, în ceea ce privește lupta împotriva narcoticelor. Deci trebuie să vedem care poate să fie valoarea adăugată a unei noi strategii europene, având în vedere sumele pe care le avem la dispoziție în comparație cu alte țări și alte instituții și având în vedere arhitectura imensă care există deja de strategii și planuri ale diferiților donatori pentru Afganistan. Exi- și principala strategie în acest uh, sens este uh, strategia națională afgană pentru dezvoltare, uh, cea pentru apărare uh, și forțele de poliție. Deci sunt strategii care există și trebuie deja să vedem ce facem cu acestea. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul din nou domnului Arlachi pentru a trage concluziile. Um, just, uh, uh Am uh, notat câteva lucruri pentru a răspunde colegilor. Um, pentru, uh, mai întâi, în ceea ce privește intervenția domnului Casolides, eu cred că abordarea noastră, pe care o numim strategie, acesta este doar un nume. într-adevăr, raportul se numește o nouă strategie, dar doar în câteva amendamente spunem că e vorba de o nouă strategie. Nu contează prea mult cum îi spunem titlul raportului nu cred că trebuie, nu poate să fie, că poate să fie schimbat. Dar nu este atât de important modul în care numim uh, această abordare. Sunt de acord cu faptul uh, că uh, raportul urmărește în linii mari uh, uh, abordarea uh, din trecut. Am discutat uh, cu McChrystal și cu alți uh, uh, actorii care au intervenit în Afganistan și aceștia în foarte mare parte au fost de acord cu abordarea mea. Criticile majore în legătură cu modul în care s-a funcționat până acum în uh, Afganistan au fost uh, uh, acceptate în legătură cu populația, de exemplu. Trebuie să înțelegem de ce am pierdut uh, sprijinul populației. Concluzia a fost că criticile care ne-au fost adresate în legătură cu modul în care conducem operațiunile pe teren nu sunt acceptate de populație din cauza victimelor civile și McChrystal personal a spus că obiectivul nostru este zero victime civile. Am auzit acest lucru cu urechile mele. McChrystal a spus tuturor acestor oameni că aceasta trebuie să fie filozofia operațiunilor noastre de pe teren. Deci apreciez faptul că ați uh, introdus în raport uh, aceste aspecte și pot să vă accept amendamentele. În legătură cu ceea ce a spus reprezentantul Comisiei, noi nu cerem fonduri suplimentare europene de investit în Afganistan. După părerea mea, cea, intervenția Uniunii și a statelor membre în Afganistan în termeni cantitativ este absolut suficientă. Nu avem nevoie de bani în plus. Trebuie însă să raționalizăm modul în care cheltuim acești bani. Faptul că 80% dintre aceste fonduri nu ajung la cetățenii afgani uh, este grav. În Uniunea Europeană trebuie să știm că 12% din ajutoarele noastre pentru Afganistan uh, merg doar la consult, pentru consultanță. Deci 12% din 600 de milioane de euro este o sumă prea mare avem tot felul de costuri operaționale și așa mai departe, care sunt imense. Deci putem să reducem sau să reorganizăm uh, aceste uh, cheltuieli pentru ca mai mulți bani să ajungă la cetățenii afgani. Uh, să nu uităm ce a făcut uh, Lula cu același uh, gen de ajutoare externe, nu doar din partea Uniunii Europene, ci și din partea, din partea Statelor Unite. A reușit să scoată dintr-o stare de sărăcie milioane și milioane de oameni. În Afganistan, din potrivă, situația s-a înrăutățit, situația populației. Deci trebuie să vedem cum fondurile europene se incorporează în modul în care funcționează ajutorul internațional în uh, Afganistan. E nevoie uh, de un uh, mai bun schimb de informații, trebuie să uh, ni se spună ce se întâmplă cu acest bani. Avem nevoie de o modalitate de colectare a datelor mai coerentă uh, pentru a ști ce se întâmplă cu acești bani. Americanii au un sistem uh, în care pe internet în două ore oricine poate să afle uh, cât se cheltuiește, pentru ce și cum și se pot, uh, se pot accesa și documentele în care se critică modul în care se cheltuiesc banii, ajutorul, se cheltuiește ajutorul american în Afganistan. Mie mi-a luat luni de zile pentru a afla ce se întâmplă cu fondurile europene în Afganistan și mi-a fost aproape imposibil să aflu ce se întâmplă cu fondurile date de statele membre Afganistanului. Am încercat să o fac în legătură cu ajutorul țării mele și mi-a fost imposibil, pentru că modul în care uh, este cheltuit ajutorul uh, italian în Afganistan este uh, îngropat uh, printre tot felul de proceduri și practic este uh, imposibil de aflat ce se întâmplă cu aceste milioane de euro investite de statul Afganistan în Afganistan. Deci trebuie să schimbăm modul în care funcționăm pentru că Parlamentul și cetățenii europeni trebuie să știe cum se cheltuiesc acești bani în mod foarte clar și ușor de înțeles. Singura, singura parte din raport în care se vorbește despre o nouă strategie este partea legată de narcotice. Trebuie să recunoaștem faptul că încă nu există un plan național pentru a elimina producția de narcotice în Afganistan. Am fost și eu la Ministerul de Luptă împotriva Narcoticilor din Afganistan. Am discutat uh, cu tot felul de uh, oameni, dar acest minister este incapabil să facă ceva eficient. Corupția uh, ajunge la nivelul cel mai înalt și ceea ce face acest minister este absolut ineficient. Deci propun să se creeze o comitet, o agenție sau un alt organism independent la care să uh, lucreze afgani, dar care să funcționeze într-un mod în care uh, și comunitatea internațională să poate să aibă încredere printr-o organizație internațională pentru a uh, uh se scăpa de uh, producția de mac prin uh, introducerea unor producții alternative. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum facem o scurtă pauză până ajunge domnul ministru. Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la dezbaterea privind acest subiect atât de important. Well, welcome to this uh, joint meeting. Bun venit la această reuniune comună împreună cu Comisia pentru Dezvoltare, dar și cu Delegația pentru Asia de Sud. Ne revine onoarea să urăm bun venit excelenței sale, domnul Mahmud Shah Mehmud Kureshi, ministrul afacerilor externe al Pakistanului. Este însoțit de către o delegație formată din doamna Mina Rabanicar, ministru de stat pentru finanțare și afaceri economice, senatorul Sieda Sugraimam și ambasadorul Jadil Abbas Gilami, care ne onorează cu prezența aici, la prezidiu. Aș dori să vă reamintesc că am avut uh, vizite la nivel înalt în timpul mandatului precedent, care sunt ca și vizita de astăzi, ocazii excelente pentru un schimb de vederi foarte consistent, pentru că această zonă este apropiată de Europa de Vest, uh, de Uniunea Europeană și nu doar, dar întotdeauna relațiile între Uniunea Europeană și Pakistan au fost foarte importante. În numele tuturor colegilor prezenți și care reprezintă comisiile noastre, aș dori să-mi exprim uh, Uh, solidaritatea față de poporul pakistanez pentru inundațiile uh, catastrofa care a uh, lovit țara dumneavoastră. Știm că mâine vom continua dezbaterea pentru că punctul acesta va fi de ordi, pe ordinea de zi a întâlnirii cu un altul reprezentant vicepreședinte al Comisiei, doamna Cathy Ashton și aș dori să mai subliniez, dar sunt convins că vă veți referi la acest lucru în discursul dumneavoastră preliminar, însă aș dori să vă uh, spun ce ne interesează pe noi în mare, uh, mai ales relațiile cu subiecte politice, relațiile cu India și mai ales situația din Kashmir, stabilitatea regională în general, mai ales rolul Pakistanului în um, procesul de reconciliere din Afganistan, combaterea terorismului și lupta împotriva extremiștilor și, bineînțeles, și ocrotirea drepturilor omului. Acestea fiind spuse, aș dori, excelență, să vă dau cuvântul, uh, după care colegii de la Comisia DEVE și de la Delegația pentru Relațiile cu Asia de Sud vor lua cuvântul și după aceea aveam, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Domnul ministru ne-a spus că uh, e flexibil în ce privește timpul și uh, sigur că vom încerca să respectăm și calendarul nostru obișnuit, deci uh, vă rog aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Deva, Doamna Jean Lambert, uh, deci domnule Deva, președinte al Comisiei DEVE, doamna Jean Lambert, uh, a delegației cu Asia de Sud-Est, stimați uh, deputați, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru faptul că îmi acordați această ocazie de a vă uh, prezenta punctul nostru de vedere în legătură cu temele pe care le-ați enumerat. Președintele mi-a spus că Ultimul reprezentant al Pakistanului a fost fostul nostru președinte. Și i-au fost uh, puse întrebări uh, foarte directe uh, când v-am spus că sunt flexibil în ce privește timpul, vă dau ocazia să mă atacați și pe mine cu întrebări. Aș dori în primul rând să vă spun că din punctul de vedere al Pakistanului, relația cu Uniunea Europeană este foarte importantă. Am avut uh, dorința de a trece la un nivel, la un stadiu superior. Uh, în ce privește această relație, Uniunea Europeană este un partener comercial foarte important al Pakistanului și, de asemenea, diaspora pakistaneză în Europa este foarte numeroasă. Deci, iată, avem uh, interese foarte importante în Europa și mă bucur să uh, recunosc că sau să spun că uh, europenii întotdeauna ne-au sărit uh, în ajutor când a fost uh, nevoie și că Uniunea Europeană pune preț și pe contribuția pe care uh, capistanul o aduce la lupta împotriva extremismului și a terorismului. Oglindirea acestui uh, lucru Uh, o reprezintă uh, summiturile la nivel înalt din acest an și de anul trecut. E o uh, ameliorare a relațiilor noastre și ne bucurăm în legătură cu ea. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc și dumneavoastră, membrilor comisiilor AFET, DEVE, pentru uh, elanul de solidaritate față de poporul pakistanez, mai ales în timpul inundațiilor fără precedent cu care ne-am confruntat. După cum știți, a avut loc, uh, au avut loc inundații de proporții, în urma cărora 22 de milioane de persoane strămutate pe plan intern și care au avut nevoie de ajutor și de prim ajutor. Deci asistența umanitară acordată de către Uniunea Europeană dar și acordul la care s-a ajuns la reuniunea informală cu ministrii de afaceri externe și la Consiliul de Externe în ce privește acordarea de uh, avantaje comerciale Uh, în favoarea stabilității economice a Pakistanului uh, sunt uh, măsuri care sunt foarte apreciate în Pakistan. Pentru că astfel s-a transmis un mesaj pozitiv poporului pakistanez, care reprezintă partenerul dumneavoastră în combaterea extremism extremismului și a terorismului. Și multe state europene sunt prezente fizic la fața locului în această regiune Sigur că stabilitatea regională uh, e foarte importantă și uh, pentru dumneavoastră. Aș dori preț de 30 de secunde, aș dori să vă spun felul în care s-a uh, construit guvernul pakistanez când a ajuns la putere în urmă cu doi ani lupta împotriva extremismului și a uh, terorismului uh, se află în al 10-lea an și întotdeauna Pakistanul a fost un aliat al uh, SUA și al Uniunii Europene în această luptă. Trupele noastre uh, au fost implicate în combaterea terorismului, însă ne-a lipsit răspunderea la nivel politic în ce privește această luptă. Și guvernul ales democratic din Pakistan a venit cu această uh, dimensiune a răs- răspunderii politice. Am avut o uh, dezbatere foarte deschisă în plenul Parlamentului, dar și în afara acestuia și în urma acestei dezbatere am ajuns la concluzia că trebuie să ducem această luptă ca uh, și când ar fi lupta noastră personală. Și acest lucru am, fă- uh, am uh, făcut în ultimii doi ani. Operațiunile au uh, dus, au dat rezultate Uh, roade și uh, au fost uh, încununate de succes. Prețul economic care a trebuit uh, plătit în uh, urma acestei lupte era evident. În urmă cu uh, trei uh, luni aceste, uh, acest impact economic era uh, foarte mare. E, acest impact economic e foarte evident. Lipsa de investiții, uh, lipsa de investiții străine, pentru că uh, investitorii străini uh, nu doresc uh, să vină într-o astfel de țară în care riscă să plătească cu prețul vieții investițiile lor. Iată care a fost prețul pe care noi l-am plătit. Și de asemenea am moștenit și o situație economică destul de dezastruoasă. Când am ajuns la putere, indicatorii macroeconomici nu au fost suficient de stabili și în plus, am fost, uh, a, a intervenit și uh, recesiunea la nivel, economică la nivel mondial, care ne-a lovit pe noi, ca și pe dumneavoastră, criza financiară, uh, creșterea prețului la țiței și așa mai departe. Deci problemele noastre economice au crescut exponențial tocmai în momentul în care acest guvern a ajuns la putere. A trebuit să luăm decizii politice dificile, am crescut uh, taxele vamale, uh, am uh, retras subvențiile, iar în concluzie, în mare măsură, am reușit să menținem indicatorii macroeconomici. Am redus inflația, de exemplu, am redus deficitul fiscal, deficitul comercial, și procentul de persoane care uh, trăiește sub uh, pragul sărăciei, însă uh, situația mondială, situația economică mondială nu ne-a ajutat. De fapt, toate progresele astfel înregistrate uh, au uh, fost uh, contracarate de această poziție. Va trebui să trecem la, pasul, la pragul uh, următor și să revenim la situația inițială și să continuăm înainte. În ce privește accesul pe piață, Pakistanul a primit înlesniri prin intermediul sistemului GSP Plus de preferințe generalizate de către Uniunea Europeană, astfel încât exporturile pakistaneze în Uniunea Europeană au crescut. Pentru că uh, s-a prelungit uh, uh termenul limită pentru acest sistem de preferințe generalizate, uh, pentru că exporturile în, înspre Uniunea Europeană au scăzut și noi suntem foarte afectați, pentru că sunteți partenerul nostru comercial uh, numărul 1. Deci noi considerăm că dacă doriți cu adevărat să ne ajutăm să combatem extremismul și terorismul, modul prin care o putem face ar fi ca Pakistanul să, Pakistanul să devină o țară viabilă, stabilă din punct de vedere economic. Uh, pentru că astfel putem aborda chestiunea sărăciei sau am putea investi în sectoarele care au fost date uitării în trecut, de exemplu, uh, educația, sănătatea. Și când te lupți cu extremiștii, știți că um, soluția uh, pe termen lung la uh, extremism este formarea, edu educarea, alfabetizarea, pentru că zonele în care uh, persoanele sunt uh, sărace sau analfabete uh, reprezintă un teren propice teroriștilor. Și deci aceste investiții în uh, educație sau în sănătate vor avea un impact pe termen lung uh, în ce privește stabilizarea uh, situației, inclusiv în ce privește combaterea teroriștilor. Deci accesul pe piață va fi foarte util, va fi benefic economiei noastre și mă bucur de faptul că s-a ajuns la această soluție acum. Ministrii de externe la reuniunea informală au uh, dezbătut uh, aplic, dar a ajuns la o concluzia că impactul uh, asupra Pakistanului va fi pozitiv și, de asemenea, că și interes, interesele europene în Pakistan vor avea de câștigat pe termen lung. Am vorbit timp de 30 de secunde despre situația internă și economică din această țară. De când am preluat mandatul, am, guvernul nostru a avut uh, o uh, serie de inițiative politice. În primul rând, alegerile. Alegerile care au fost uh, contestate, care au fost criticate și atât la nivel național cât și internațional au fost considerate totuși ca fiind credibile. Deci, guvernul cu care negociați astăzi este un guvern ales în mod democratic, legitim față de guvernele cu care ați negociat în trecut. Am adoptat, sigur cu menținerea priorităților noastre, o politică continuă de reconciliere, reconciliere la nivel politic și de aceea multe dintre Uh, mulți dintre adversarii din trecut uh, sunt astăzi uh, parteneri de coaliție, pentru că Uh, provocările sunt imense și comune, spune președintele, și trebuie să ne punem în comun resursele pentru a le aborda. Deci, uh, guvernele la uh, nivel central, la și în cele patru provincii, cooperează foarte strâns. Când am ajuns la putere, a avut loc un meeting de protest al juriștilor, care militau pentru repunerea în funcție a judecătorilor și a procurorilor care fusese uh, concediați de către uh, guvernul precedent. Și am reușit să restabilim independența puterii judiciare și, în prezent, în Pakistan, justiția este independentă și viabilă. E un guvern independent și din punct de vedere politic care dă dovadă și de răbdare și care tolerează independența mass media, atât a presei scrise cât și a celorlalte tipuri de mass media. Pentru că noi considerăm că respectarea culturii democratice, a valorilor democratice, atunci mass media independente reprezintă o condiție sine qua non. Și astfel, multe, uh, se, multe părți marginalizate din societate au primit o voce, uh, multe uh, mass media se fac din ce în ce mai des auzite, de asemenea uh, se promovează transparența, dar și tragerea la răspundere în acest semnal, deci iată o evoluție extrem de pozitivă. Apoi, amendamente constituționale, amendamente aduse Constituției, mai ales prin uh, amendamentul 17 care a uh, distrus echilibrul de la o democrație parlamentară. Era un hibrid, nu era vorba niciun de un uh, sistem uh, um, independent, dar nici o democrație parlamentară. Printr-o uh, dezbatere deschisă e nevoie ca orice amendare a Constituției să întrunească două uh, treimi din majoritate. În trecut nu aveam o astfel de condiție. Deci a avut loc în uh, Parlament o uh, dezbatere foarte uh, uh, aprinsă și Amendamentul la Constituție care a fost propus de către guvern a fost uh, adoptat cu unanimitate de voturi, nu doar de către, cu o majoritate de, doi, uh, de două treimi. Poate vă surprinde acest lucru. Și astfel am uh, eliminat uh, toate, uh, toate uh, chichițele care fusese introduse în Constituție de către uh, puterea precedentă. O altă evoluție de succes în Pakistan a fost faptul că nu a existat niciun fel de acord juridic de împărțire a resurselor între uh, guvernul central și uh, regiuni și provincii. Avem un acord ad hoc, uh, l-am avut timp de 19 ani și am uh, înființat o comisie de finanțe pentru a se împărți uh, această uh, împărțire a resurselor între guvernul național și guvernele regionale. S-a negociat o nouă lege privind finanțarea, o lege care a fost negociată cu succes și s-a ajuns chiar la un consens în acest sens. Și iată, avem o demarcare clară a veniturilor care merg la trezoreria centrală, dar și a veniturilor uh, care uh, ajung la guvernele regionale. Iată o evoluție politică care a avut uh, loc recent în țara noastră. Am creat, de asemenea, un nou forum numit Prietenii Dezvoltării Democratice. Forumul acesta se reunește. Mâine avem o întâlnire ministerială de ce am creat acest forum. Motivul a fost următorul. Am dorit să dezvoltăm prietenii în Europa și în întreaga lume cu culturi democratice, cu țări democratice și cu valori democratice. Am vrut să avem un for în care să ne înțelegem punctele comune și Uh, să înțelegem care sunt preocupările celor din exterior și să încercăm să găsim soluții la aceste motive de îngrijorare. Și cred că acest uh, forum este un loc de dezbatere foarte interesant. Deja uh, apar anumite politici, se nasc în urma discuțiilor din acest forum. Prin acesta noi am dezvoltat un nou raport privind energia care a fost aprobat de acest forum și sunt și alte chestiuni care se discută acolo, nu vreau să intru în detaliu, dar prin uh, înființarea acestuia am creat un spațiu diplomatic pentru țara noastră, care eu cred eu este foarte util. Și acum, domnule președinte, vreau să uh, vorbesc despre chestiunile pe care le-ați menționat dumneavoastră. În primul rând, relațiile cu India. Pakistanul și India au încă probleme nerezolvate din 1947, de când uh, am apărut ca stat. Am avut ciocniri, am avut războaie de câteva ori. Dar acest guvern ales democratic consideră că trebuie să învățăm să trăim ca buni vecini ambele părți au de câștigat de pe urma normalizării relațiilor. Există probleme și nu putem să le trecem cu vederea, nu putem să le ignorăm, nu putem să le ascundem sub covor, dar trebuie să fim de acord, să ne punem de acord asupra mecanismului de rezolvare a acestora. Și cel mai bun mecanism este un acord pașnic, negociat prin dialog. Dialogul este singura modalitate de a progresa. Acest lucru a fost uh, subliniat de prim-ministrii celor două țări și ministrii de externe au primit mandatul de a uh, recrea încrederea, de a constitui uh, încrederea pentru a face progrese am făcut negocieri, am avut discuții, ele au fost suspendate, au fost întrerupte o anumită perioadă de timp, dar din fericire ambele părți au fost de acord să le reluăm. Ministrul de Externe al Indiei a fost în Pakistan în luna iulie și am avut un schimb de opinii foarte fructuos. Eu am fost invitat să merg în India, să vizitez, să-i vizitez la Delhi. Abia aștept să merg și am reușit împreună să formulăm un pachet de discuții care să fie util pentru ambele părți, care este orientat spre viitor. Și eu, personal, consider că se realizează din ce în ce mai mult de ambele părți că avem nevoie de pace, de normalizare, de stabilizare a relațiilor în această regiune. Cașmirul este o problemă, a fost o problemă și recent s-a uh, scris în mass media internațională că acolo au loc, are au loc încălcări ale drepturilor omului, dar uh, ce e pozitiv de această dată este faptul că Pakistanul poate să revendice acest lucru, dar nu doar Pakistanul revendică, ci opinia internațională și opinia populației din uh, uh, India, membrii par membrilor Parlamentului, a, a tuturor uh, persoanelor uh, educate, toată lumea recunoaște că aceste conflicte sunt indigene. Și acest lucru este un progres semnificativ. Așadar, nu se mai dă vina din nou pe Pakistan, cum se întâmpla. Noi dăm vina pe ei, ei dau vina pe noi. Cred că ambele părți se maturizează și recunosc care sunt realitățile de la fața locului și doresc să se ajute reciproc pentru a face față acestor conf- uh, provocări de la fața locului. Aceasta este o provocare, există într-adevăr motive de îngrijorare și am dori ca conducerea Cașmirului să fie inclusă în negocieri, să fie inclusă în această buclă a discuției, astfel încât să găsim soluții pașnice la nivel politic pentru probleme. Problema este una de natură politică și eu cred că uh, președintele Manmohan Singh în uh, declarația sa a recunoscut că este vorba de o problemă politică care cere o soluție politică iar Pakistanul, cu mare plăcere, se va implica, se va angaja în rezolvarea acestei situații pentru ca situația din Cașmirul ocupat să se îmbunătățească. În ceea ce privește Afganistanul. Când acest guvern și-a preluat mandatul, relațiile cu Afganistanul erau destul de tensionate. În ultimii doi ani și jumătate, Cred că am reușit să arătăm că relațiile cu Afganistanul s-au îmbunătățit considerabil. Nu mai arătăm cu degetul, nu ne mai acuzăm reciproc. Discutăm, avem un dialog mai mult decât oricând până acum, la toate nivelurile, la nivel politic, la nivel serviciilor uh, de informații la nivel militar, uh, se face schimb de delegații, delegații parlamentare, Tocmai am semnat un nou acord comercial de tranzit. Am semnat două nou, nouă acorduri de cooperare bilaterală cu Afganistanul, care includ mai multe, nu doar problema terorismului. Este vorba de o a, arhitectura a relațiilor de viitor cu Afganistanul și am susținut toate eforturile internaționale pentru stabilizare pentru aducerea păcii în Afganistan. Ultima, uh, ultimul demers fiind conferința de la Londra, la care, după cum știți, uh, uh, toți miniștrii europeni ai afacerilor externe au fost acolo și Pakistanul a, a recunoscut a, această nouă strategie a, a administrației propusă de administrația Obama împreună cu aliații. De asemenea, am lansat o serie de proiecte care considerăm că vor îmbunătăți conectivitatea în Afganistan. Dorim să ne îmbunătățim legăturile uh, rutiere și feroviare cu Afganistanul. De asemenea, am oferit ajutorul nostru în procesul de reconciliere. Evident, acesta trebuie să fie un efort al afganilor. Trebuie ca ei să aibă responsabilitatea, ei să se ocupe de acest uh, proces, dar noi dorim să uh, facilităm acest proces. Diferența calitativă în Pakistan este constă în recunoașterea faptului că nu putem să avem pace și stabilitate în Pakistan dacă nu avem pace și stabilitate în Afganistan. Interesul nostru, așa, interesele noastre sunt uh, legate unele de altele. Uh, și de aceea aceste țări își schimbă mentalitatea, ne-am apropiat, colaborăm mai bine și ne înțelegem mai bine unii pe alții. Ați vorbit despre lupta împotriva extremismului și terorismului și aici am avut succes în schimbarea opiniei publice în Pakistan împotriva extremismului și terorismului. Astăzi, societatea civilă lăsând la o parte câteva partide extremiste, consensul politic general este poziționat împotriva extremismului și terorismului. Și am făcut progrese în mai multe domenii. Drepturile omului, e bine, avem un guvern politic, un guvern care este răspunzător în fața oamenilor. Noi trebuie să mergem la alegeri la anumite perioade, la anumite intervale de timp. Uh, avem uh, mass media liberă, independentă, uh, o justiție independentă și faptul că avem la putere un partid care a fost uh, condus foarte bine de către o femeie, doamna Benazir Buto, e bine, acest lucru ne, ajută, ne arată că avem de-a face cu un partid progresist, liberal, democratic, care dorește să uh, respecte drepturile și rolul minorităților, uh, recunoașterea uh, de care e nevoie și, de asemenea, un guvern care dorește să respecte drepturile omului. Am fost de acord cu toate cele 27, am semnat uh, toate cele 27 de convenții internaționale privind drepturile omului care sunt atât de importante pentru Uniunea Europeană. Așadar, și în acest domeniu, cred că s-au făcut progrese. În concluzie, aș spune următoarele. Există încă provocări, avem dificultăți. Nu spun că s-au rezolvat toate problemele. Nu, mai avem multe de făcut. Dar am început să facem pași înainte în toate domeniile care sunt uh, de interes pentru Uniunea Europeană și pentru Pakistan. Azi am pus bazele unui parteneriat pe termen lung, un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, care considerăm că este foarte important pentru Pakistan. Mulțumesc! Mulțumesc. Um, I would, uh, ask... Acum uh, doresc să dau cuvântul doamnei Jean Lambert pentru la cuvântul și apoi uh, dau cuvântul domnului Deva și apoi tuturor deputaților care s-au înscris la cuvânt. Doamna Lambert, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule ministru de externe, pentru explicațiile foarte complete în legătură cu situația actuală din Pakistan Acum, um, în legătură cu uh, alegea democratică a Parlamentului, uh, după cum a spus domnul președinte, domnul președinte al uh, afacerilor, al Comisiei pentru Afaceri Externe, dorim să vă exprimăm condolențele noastre pentru pierdurile pierdute de Pakistan din cauza inundațiilor. Aș avea Câteva întrebări. În legătură cu modul în care ați folosit ajutorul internațional uh, pentru reconstrucție după inundații, știu că o problemă menționată a fost cea a transparenței în legătură cu modul în care sunt cheltuite uh, fondurile. Aș dori să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu modul în care sunt administrați acești bani. În al doilea rând, din punctul de vedere al Parlamentului, A existat îngrijorarea în rândul publicului, în rândul cetățenilor pakistanezi, că organismele de, alese democratic pentru mulți dintre cetățenii pakistanezi sunt invizibile sau nu au fost prezente pe teren uh, în, uh, imediat după inundații. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu modul în care considerați dumneavoastră că aceste evenimente au afectat percepția publicului în legătură cu Parlamentul și Guvernul. În al treilea rând, în legătură cu acest aspect, dar și cu dezvoltarea în general, ce progrese ați făcut în ceea ce privește autoritățile locale. Ne interesează mult ce se întâmplă la nivel național uh, în ceea ce privește dezvoltarea democratică a Pakistanului, dar dorim să știm și ce se întâmplă la bază Uh, la nivel local, pentru că după eforturile de reconstrucție, dezvoltarea economică se va realiza de la bază. Deci aș vrea să știu care sunt propunerile dumneavoastră pentru a consolida autoritățile locale. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Deva are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Excelență, uh, stimate domnule ministru. Vă rog să acceptați condolențele Comisiei pentru Dezvoltare în legătură cu strategia, ă, tragedia cu care s-a confruntat țara dumneavoastră cu milioane de oameni ă, deplasați ă, și care se află în situații foarte dificile și sute de uh, mii de oameni au murit. Întreaga Uniune Europeană a dat 400 de milioane de euro și Comisia însăși a dat aproximativ 150 de milioane de euro ajutor umanitar. Ajutorul pentru dezvoltare încă trebuie discutat, trebuie să vedem uh, ce bani uh, putem găsi și săptămâna trecută s-au aprobat 900 de milioane de euro pentru a permite exporturilor pakistaneze să intre în Uniunea Europeană fără taxe vamale cu excepția unor fețe de masă și, uh, um, și pânzei de in. Dar, în rest, aceste 900 de milioane au uh, scopul de a vă ajuta în această perioadă dificilă. Am uh, fost uh, în țara dumneavoastră uh, în Uh, când uh, a avut loc uh, un tsunami, eu mă aflam în Sri Lanka și am putut să văd ce s-a întâmplat de la balconul de la etajul 8 al hotelului în care mă aflam și m-a șocat foarte mult ceea ce am văzut, așa că mi închipui cum v-a putut șoca și pe dumneavoastră și pe cetățenii pakistanezi ceea ce s-a întâmplat în momentul inundațiilor. Când a avut loc tsunamiul uh, în Indonezia, uh, cetățenii europeni au ajutat uh, această țară cu 4 miliarde de euro din partea cetățenilor, deci, deci nu din partea instituțiilor. pentru a ajuta această țară. Dacă facem comparație cu situația Pakistanului, pentru că putem să, bineînțeles, e dificil să facem comparații, dar tsunamiul din Sri Lanka a deplasat 600.000 de oameni. În, în cazul dumneavoastră, milioane de oameni uh, au murit sau au fost deplasați. Dar reacția internațională uh, la această tra tragedie din Pakistan a fost uh, mai puțin uh, uh, de proporții mai mici. Nu ați impresionat opinia internațională așa cum tsunamiul a impresionat. Mă întreb de, de ce nu s-au putut atrage aceste miliarde în țara dumneavoastră pentru reconstrucție. Nu ați reușit să obțineți aceeași simpatie pe care uh, au obținut-o alte țări care s-au confruntat cu uh, tra- tragedii majore. Deci trebuie să vă gândiți cum puteți obține sprijinul cetățenilor europeni care sunt generoși uh, Eu uh, am uh, 8 milioane de alegători uh, și am trimis foarte multe scrisori, am organizat foarte multe uh, evenimente pentru a strânge fonduri, uh, am participat uh, la foarte multe discursuri dar uh, trebuie să vă spun că nu ați reușit să atingeți inima cetățenilor europeni. Uh, nu doar, cetăț- nu doar instituțiile trebuie să vă ajute, e nevoie și de implicarea oamenilor de rând pentru a vă ajuta uh, să depășiți această strategie. Deci vă invit să lansați o campanie pentru a vă adresa, pentru a comunica cetățenilor europeni. pentru a vă ajuta în eforturile dumneavoastră de reconstrucție pentru uh, a aduce din nou țara dumneavoastră pe linia de plutire. fac din nou o, o paralelă cu Sri Lanka, dar Sri Lanka a trecut uh, printr-o situație foarte, foarte dificilă în ultimii ani. Dumneavoastră sunteți aici la Parlamentul European Astăzi uh, suntem uh, alături unii de alții, aici în Parlamentul European, uh, francez, germani, britanici și așa mai departe. Acest Parlament face aproximativ 80% din legislația care îi afectează pe cetățenii țărilor noastre. Unii uh, nu sunt mulțumiți cu această situație, unii dintre conservatorii britanici, dar aceasta este situația de pe teren. Uh, încurajăm relații similare între Pakistan și Sri Lanka. Dacă europenii au reușit să se reunească pentru a coopera, uh, de ce pe subcontinentul uh, în zona dumneavoastră încă uh, discutați despre ceea ce s-a întâmplat în 1947 sau 48. Lumea a evoluat, a trecut peste ce s-a întâmplat uh, atunci și E păcat că în zona dumneavoastră nu reușiți să depășiți uh, aceste evenimente. Europa a arătat calea uh, construind un climat de pace și înțelegere. Mulțumesc! Vă mulțumim! și cred că știi, acum vă dau uh, ocazia de a reacționa la aceste două intervenții și apoi uh, colegii din sală vor pune și ei întrebări. To begin with you, ma'am. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Lambert, ați vorbit despre transparența în modul în care este folosit, sunt folosite ajutoarele internaționale. Da, uh, suntem conștienți de această problemă și uh, facem eforturi pentru a o rezolva. Au avut loc consultări uh, cu autoritățile provinciale și acum avem un consiliu de supraveghere cu 15 membri membrii, acestor, uh, membrii acestui Consiliu de Supraveghere uh, sunt uh, judecători ieșiți la pensie, um, funcționari publici ieșiți la funcție și membrii respectați ai societății civile este uh, un organism care va supraveghea modul în care se folosesc fondurile primite uh, pentru a da lumii încredere și pentru a da uh, populației încredere că banii uh, din donații vor fi uh, cheltuiți bine. Doresc să vă asigur de faptul că avem mecanisme și am uh, creat sisteme pentru a aborda această uh, problemă așa cum trebuie și nu trebuie să aveți temeri în acest sens. În ceea ce privește instituțiile democratice, uh, care nu au fost suficient vizibile uh, în momentul dezastrului. S-au spus multe în mass media, dar doresc să vă asigur de faptul că cei care s-au deplasat în țara noastră, e vorba de presa internațională, ONG-urile internaționale, instituțiile internaționale nu mai au aceeași impresie astăzi, pentru că au văzut că autoritățile locale, uh, ONG-urile naționale sau deputații au mers, au văzut că aceștia au mers pe teren. Eu sunt, sunt și eu deputat și dacă doresc să mă aleagă lumea, trebuie să merg pe teren. Uh, și dacă nu o fac, uh, nu-mi fac nici mie o favoare. Deci, într-adevăr, a existat această impresie că organismele alese democratic nu sunt vizibile, dar nu este imagine corectă. Într-adevăr, la început, în momentul inițial, a trebuit să reacționăm uh, la nivelul instituțiilor care aveau capacitatea de a ajuta, de a evacua populația. Și uh, s-a făcut acest lucru, așa cum se întâmplă în întreaga lume. E vorba de uh, forțele militare și paramilitare care vin în ajutorul populației. Asta s-a întâmplat și în Pakistan, dar conform instrucțiilor uh, Parlamentului și Guvernului ales democratic. Și uh, au făcut treabă bună, am recunoscut acest lucru și am apreciat acest lucru. Dar aceste forțe au fost sprijinite de autoritățile provinciale și când vorbim astăzi despre ajutoare uh, și despre munca de reconstrucție inițială, cine este pe teren? Autoritățile provinciale. Funcționarii publici înregistrează oamenii, organizează Banca Mondială și Banca Asiatică pentru Dezvoltare, uh, evaluează pagubele. Deci vă rog să fiți siguri, doriți să vă asigur de faptul că uh, și partea civilă este la fel de implicată în uh, reconstrucție și reabilitare, cum sunt și celelalte instituții. Un al treilea aspect pe care l-ați abordat este legat de autoritățile locale. Ne dăm seama cât de importante sunt autoritățile locale și eu sunt un produs al autorităților locale pentru că uh, am, uh, mi-am început cariera politică ca membru și președinte al unui uh, consiliu uh, provincial. Am fost și ales în districtul meu, um, deci știu cât este de important să um, delegăm autoritatea și acest lucru s-a făcut. Ne dăm seama că guvernul precedent a făcut anumite lucruri în acest sens. Uh, deci sunt lucruri pozitive făcute de regimul precedent, dar această evoluție a avut loc doar de la nivel provincial la nivel local. Noi, partidul nostru politic, guvernul nostru, consideră că trebuie să depășim chiar um, această evoluție și cred că credem că și guvernul național trebuie să delege mai multe autoritate, autoritate de la nivel central provinciilor și provinciile autorităților locale. Această evoluție a avut loc atât în domeniul administrativ, în chestiunile administrative, cât și în domeniul chestiunilor financiare. este un subiect uh, esențialmente politic. Provinciile legiferează uh, pe acest subiect și multe dintre acestea au făcut-o deja. Și acum uh, se pregătesc să organizeze alegeri, dar având în vedere uh, situația legată de inundații, nu cred că va fi imediat posibil să se organizeze aceste alegeri. Dar ne dăm seama că este important, că sunt importante uh, Uh, pentru că legislația uh, va fi realizată de aceste instituții, de la bază. Le vom da uh, importanța cuvenită și istoria subcontinentului este plină de uh, exemple uh, de evoluție a situațiilor de acest gen. Pentru a reacționa la ceea ce a spus dumneavoastră, domnule Deva, mai întâi doresc să clarific faptul că în timpul uh, inundațiilor n-am avut sute de mii de uh, victime. În, uh, cu tremurul din uh, 2005 am avut peste 80 de mii de victime. În uh, aceste inundații, uh, numărul victimelor a fost de aproximativ 1700 dar pierderile economice sunt mult mai mari decât în cazul uh, cutremurului din 2005. În al doilea rând, ați spus uh, și uh, mulțumim Uniunii Europene pentru faptul că s-a gândit la posibilitatea de a ne oferi facilități uh, în legătură cu taxele vamale, dar încă aceste facilități nu au fost încă votate și trebuie să fie aprobate și la Geneva de OMC. Deci OMC-ul și Parlamentul European trebuie să-și dea aprobarea conform tratatului de la Lisabona. Uh, Uh, dar pachetul nu este de 900 de milioane de euro. Impactul acestui pachet, conform președintelui uh, uh, Comisiei pentru Comerț Internațional, va fi de 100 de milioane, nu de 900 de milioane. În legătură cu al treilea aspect menționat, în legătură cu reacția internațională, um, la aceste inundații și faptul că ea nu a fost uh, enorm de mare, doresc să vă spun că inițial și eu m-am întrebat de ce comunitatea internațională nu reacționează suficient. Apoi mi-am dat seama, am aflat de la oameni experimentați că reacția la un cutremur sau la un tsunami este diferită de reacția într-o situație de uh, inundații, pentru că numărul victimelor nu este foarte mare și de aceea nu frapează la fel de mult. Deci, uh, Inițial, reacția a fost, da, într-adevăr, au avut uh, loc inundații, dar ați avut inundații și în trecut și inundații se tot întâmplă în lume. Dar uh, cu trecerea timpului, uh, momentul în care imaginile au, au ajuns la televiziunile europene și din America și așa mai departe, oamenii și-au dat seama că nu a fost vorba de o inundație obișnuită, ci de inundații fără precedent. Și de atunci, uh, asistența internațională, sprijinul internațional au continuat să crească și sprijinul din Uniunea Europeană uh, a decolat uh, și mâine vom mai avea discuții în legătură cu modul în care putem consolida acest sprijin pentru următoarea fază a reconstrucției. Mai sunt și alți factori care trebuie înțeleși. You know, there have been four major... Să nu uităm că în acest an au avut loc patru catastrofe majore și bineînțeles că intenția internațională a fost uh, puțin deturnată. Haiti, a, cu tremurul din Haiti, a fost o catastrofă majoră la care s-a contribuit foarte mult și după aceea au intervenit inundațiile din uh, Pakistan. Deci am putea vorbi de o anumită scădere a ritmului ajutoarelor. Deci, în ciuda faptului că uh, situația economică în SUA și în Europa sau în Uniunea Europeană nu este atât de bună, pentru că există provocări foarte importante în Europa, am primit un sprijin consistent și vă suntem recunoscători și vă mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat. Iar în ceea ce privește contribuția publică, într-adevăr, accept ideea că trebuie să ne implicăm mai mult, trebuie să facem de eforturi. Mai importante sunt întru totul de acord cu dumneavoastră în acest sens, însă aș dori să vă mai spun că încă o dată uh, avem și rezultate bune. Vă pot da un exemplu, exemplul german. Contribuția cetățenilor obișnuiți, a cetățenilor de rând, a oamenilor de rând din Germania și eforturile personale depuse de doamna cancelar, cancelar Merkel uh, a fost în studioul de unei emisiuni de televiziune timp de 20 de minute, Teletonul din Germania. 218 de milioane de uh, dolari au venit doar de la cetățenii de rând. Nu e vorba de bani acordați de guvernul german. Ați mai vorbit și de Regatul Unit trag concluzia că reprezentați o circumscripție din Regatul Unit. Mai bine de 75 de milioane de lire sterline ne-au fost acordate și s-au strâns prin eforturi depuse de ONG-uri, prin Teleton și uh, în 16 vom avea un uh, eveniment la Londra, o, o conferință a donatorilor un, un, uh, o cină a donatorilor. Și mulți uh, membri din diasporă uh, sunt sigur că vor contribui. Cuveit, Arabia Saudită și alți și, și membrii comunității din Europa, diasporei din Europa și-au dus contribuția. Sigur că cu cât e mai mult, cu atât mai bine. Însă apreciem deja eforturile depuse și dorim să obținem mai mult dacă va fi necesar. Și încă o dată aș mai dori să vă să evidențiez două eforturi depuse de către Pakistan cu ajutor internațional, care au atras atenția internațională și au trezit cumva lumea. În 19 august am uh, mers la ONU, unde am luat cuvântul la o sesiune specială uh, convocată pentru uh, inundațiile din Pakistan. Nivelul de participare și nivelul sau elanul de solidaritate manifestat față de Pakistan mi s-au părut impresionante. Și un al doilea eveniment, în 19 septembrie, la care s-a lansat un al doilea apel ONU Uh, pentru uh, adunarea 2 miliarde de dolari pentru Pakistan. Aș dori să vă spun că uh, secretarul general Ban Ki-moon a lansat un prim apel, 90% din promisiuni au fost îndeplinite. Și în aceste condiții, în condițiile actuale, știți că e foarte greu să ții promisiunile, însă faptul că s-a întâmplat acest lucru arată, denotă interesul pe care noi l-am suscitat. Și e vorba de un proces în curs. Sunt de acord cu dumneavoastră? Trebuie să învățăm de pe urma experienței europene. Europa a dezvoltat un model, multe regiuni se pot uh, inspira din modelul dumneavoastră. Asia încearcă să vă uh, copieze, încercăm să construim o comunitate așa cum ați făcut-o uh, în Europa și în Asia de Sud-Est trebuie să beneficiem de pe urma experienței dumneavoastră și de aceea e foarte important ca în Asia de Sud, regiunea de care vorbim, europenii trebuie să sprijine instituțiile democratice, guvernele democratice, pentru că democrații și politicienii încearcă să soluționeze lucrurile pe cale amiabilă, pașnică și nu să se lupte, să ajungă la război. Și noi vrem să facem la fel. Forul SARC este foarte important, n-a fost suficient de uh, mediatizat, am uh, primit foarte multe de la SAFTA, însă la ultima reuniune în Butan s-a vorbit despre cum am putea eficientiza activitatea acestui forum cum uh, am putea extinde uh, relațiile uh, și aprofunda relațiile în regiune. Vă vom ajunge din urmă, va fi nevoie de ceva timp, dar vom reuși. Mulțumesc! Domnul Arlachi, raportor pentru Afganistan, are cuvântul. Tocmai am discutat o serie de amendamente. Înainte de sosirea dumneavoastră, domnule Arlachi, aveți cuvântul. Mulțumesc. Două întrebări foarte scurse, domnule ministru. Una în ceea ce privește soluționarea la nivel regional a problemei afgane și apoi drogurile din Afganistan. 47 de state, știți, sunt prezente pe uh, terenul afgan uh, și cu intervenția noastră și unele state uh, spun că nu interferează și acuză faptul că Pakistanul se amestecă în treburile Afganistanului. E un fel de paradox care pe mine m-a uimit de mai multe ori constatând, uh, deci când am auzit uh, această acuzație, că Pakistanul uh, intervine într-o țară cu o graniță de 200 80 de kilometri și cu atâtea puncte în comun, limbi în comun și alte aspecte. Ce ne puteți spune despre această ingerență a competențelor regionale în Afganistan? Sigur că pun ghilimelele de rigoare. Care ar fi soluțiile regionale la uh, în Afganistan din perspectivă pakistaneză. Pentru că multe persoane consideră că această contribuție ar putea fi foarte prețioasă. Și o a doua întrebare, cum vedeți dumneavoastră chestiunea producției uh, de droguri în Afganistan? Pentru că Pakistanul este, împreună cu Iranul, una dintre victimele cele mai importante la nivel regional a faptului că Afganistanul produce opiu. Și de ce eforturile depuse de către comunitatea internaționale au eșuat în ultimii ani. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Boscurt acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, domnule ministru, mulțumim pentru uh, discursul dumneavoastră foarte interesant. Am două întrebări, însă în primul rând aș dori să vă spun că noi la Parlamentul European am uh, monitorizat situația din Pakistan, uh, uh, inundațiile, cu uh, o mare îngrijorare cu mare și tot în același spirit am avut și dezbaterile în urmă cu câteva săptămâni în ce privește acordul de readmisie. Uh, pentru că, având în vedere situația, deci inundațiile din Pakistan, ne-am întrebat ce se va întâmpla. Ar trebui să trimitem înapoi oamenii din Pakistan, având în vedere că această uh, țară se confruntă cu probleme imense în ce privește persoanele strămutate. A doua problemă, tratatele privind drepturile omului și a Convenției de la Geneva pentru refugiați care nu a fost, nu ar fi fost semnată de către Pakistan. În discursul dumneavoastră de uh, introductiv ați spus că astăzi am, uh, uh noi uh, suntem parte la toate convențiile internaționale uh, privind drepturile omului. Asta înseamnă că ați semnat uh, Convenția de la Geneva cu privire la refugiați sau aveți intenția să o semnați? Iată prima întrebare. A doua întrebare. Ați abordat o serie de aspecte foarte importante. Mie mi-a lipsit din prezentarea dumneavoastră uh, o problemă, situația femeilor din Pakistan. Ați spus în trecere că vă luptați cu sărăcia, dar uh, formarea, educarea femeilor face parte din această strategie de combatere a sărăciei. Când femeile au studii, Uh, și familia uh, are uh, de beneficiat și comunitatea. Și Pakistanul, după cum știm, împreună cu alte țări au probleme cu um, cu, cu alfabetizarea. V-am fi recunoscător dacă ați putea să ne prezentați proiectele guvernului pentru și eforturile depuse pentru a îmbunătăți situația femeilor. Mulțumesc, doamna Gomes. Domnule ministru, sunteți extrem de, diplo- uh, de, de, de diplomat și eu sunt diplomat de carieră. Dar iată, acum vorbesc în calitate de politician. politician. Și pot să spun lucrurilor pe șleau. Și cred că noi în Europa ne aflăm într-o dilemă și nu numai în Europa, în ce privește Pakistanul. Da, într-adevăr am înțeles că trebuie să ajutăm Pakistanul și să avem contacte strânse cu Pakistanul. Dar ne dăm seama și de faptul că Pakistanul se confruntă cu probleme mari în a se, ajutora, în a se ajuta singur. Și acest lucru are de-a face, cred eu, sau are legături cu tipul de guvernare, de guvernanță din Pakistan. Uh, problema se pune la nivelul democrației. Avem de-a face cu o democrație adevărată sau cu o democrație în Pakistan. Și eu mă tem că cei care sunt aleși, ajung la putere, nu uh, controlează țara. De fapt, cine controlează? Uh, armata și serviciile secrete. Și de aceea uh, sunt atâtea probleme acolo. Și sigur că uh, și în contextul relațiilor cu India sunt prima care recunosc că Cașmirul e o uh, problemă internațională și deci necesită o abordare internațională pentru a soluționa uh, statutul uh, Cașmirului, însă Pakistanul nu ne-a ajutat prea mult. Nu a făcut ca această problemă să fie, să devină una la scară internațională. Mă refer mai ales la rolul jucat de către cei care sprijină terorismul împotriva Indiei. Sigur că, așa cum spuneați și dumneavoastră, eu îmi pun mari speranțe în dialogul democratic cu India. Dar acest dialog nu poate să fie dus dacă în același timp continuă să aibă loc atentate precum cel de la Bombay și atâtea altele. La fel și în ce privește Afganistanul. Sigur că, dincolo de relațiile pe care uh, le menționa și colegul uh, Arlachi, care sunt uh, granița lungă, dar și chestiunile în comun de etnii, de limbi și așa mai departe, ne dăm seama că se intervine și în problema Uh, sigur că uh, interferența Pakistanului în Afganistan e evidentă. Ar putea fi pozitivă sau negativă, dar mai degrabă e negativă. Eu am constatat-o. În 1997-98, ambasadarul pakistanez uh, discuta cu talibanii pentru a uh, lua locul uh, uh, Afganistanului la ONU pentru a uh, duce muncă de lobby pe lângă diplomații de acolo. Această influență ar putea fi pozitivă sau negativă, dar eu cred că e negativă dacă nu guvernul democratic controlează situația, ci uh, ISI. Și, într-adevăr, într-adevăr, am impresia că acest conflict între India și Pakistan Uh, în legătură cu Cașmirul, dar și dincolo de el, e poate că conflictul cel mai uh, periculos pentru securitatea mondială, nu doar pentru aceste două țări, pentru că e vorba de două uh, puteri nucleare care nu au semnat tratatul de neproliferare. Mă întreb dacă intenționați, în urma conferinței de revizuire a tratatului de neproliferare, când președintele Obama a vorbi de această lume în care să nu există arme nucleare și că, în care ar dori ca acest tratat să fie consolidat, mă întreb dacă ă, intenționați să ă, ratificați și dumneavoastră tratatul. Și aș mai dori să mai spun ceva. Salut ce a spus ă, colega, colega Emin Boscur în ce privește rolul educării femeilor o, o societate democratică are nevoie de femei educate, doar așa se poate combate sărăcia. Problemele din uh, Pakistan, uh, mai ales în ce privește violențele aduse femeilor, sunt foarte grave și uh, aș dori să știu dacă guvernul dumneavoastră face ceva în acest sens. Avem, uh, uh, sunt probleme și în ce privește drepturile copiilor și munca uh, copiilor Uh, am, ne-am, am, uh, e vorba de o problemă crucială în ce privește sistemul de preferințe uh, generalizate pentru Pakistan. E o problemă care ține de drepturile omului, dar și de concurență echitabilă. Eu n-am fost uh, la dezbaterea din Afganistan pentru că am participat la o uh, sesiune uh, în ce privește combaterea pedepsei cu moartea și am aflat că 7500 de persoane se află în anticamera morții în Pakistan, deși Pakistanul a suspendat execuțiile. E numărul de uh, persoane cel mai mare din lume, uh, deci de persoane care se află în, uh, în anticamera morții. Și deși s-au suspendat executările, e adevărat că avocații nu au acces la aceste persoane, nu le pot apăra și printre acești oameni sunt și uh, persoane cu naționalitate uh, europeană. Și știu că Pakistanul e în stare, poate, uh, deci are un sistem judici judiciar foarte performant. Deci mă întreb cum guvernul democratic din Pakistan ar putea să schimbe situația pentru a aborda această problemă extrem de gravă. Mulțumesc. Domnule ministru, aveți cuvântul. Ciobăi. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep cu ceea ce ați spus dumneavoastră, domnule. Ați vorbit despre Afganistan și despre ceea ce ați auzit despre intervențiile Pakistanului în Afganistan. Când spuneți intervenții, mă gândesc că vă referiți la intervenții negative. Dați-mi voie să vă împărtășesc următoarele. Aceasta se poate să fi fost o percepție a trecutului, însă realitatea de pe teren s-a schimbat în mod semnificativ. Azi, nu mă întrebați pe mine, întrebați-l pe ministrul de externe al Afganistanului, întrebați-l pe președintele Afganistanului, membrii Parlamentului afgan și cred, am încredere că poziția, opiniile pe care, răspunsul pe care vi-l da va fi diferit, și anume că azi Pakistanul și Afganistanul au o relație diferită, una bazată pe încredere și încrederea este în creștere, ceea ce este o evoluție extrem de pozitivă care a avut loc în ultimii doi ani. Da, avem o frontieră comună lungă, 260 de kilometri, 2600 de kilometri da, și este greu să gestionăm această frontieră, însă niciodată, de când, au, de când s-au născut aceste țări, nu am avut atât de multe trupe pentru a gestiona această graniță. 150 de mii de soldați sunt desfășurați la graniță. Niciodată nu ați mai văzut uh, sau uh, înființat aproape o mie de posturi la graniță, tocmai pentru a îmbunătăți gestionarea graniței. Avem uh, astăzi o comisie tripartită, ISAF, Pakistan și Afganistan, forțe ale uh, celor trei uh, organisme pentru a coordona activitatea la frontiere. De asemenea, avem trei uh, centre, vrem să înființăm trei centre de control la graniță, gestionate de cele trei organisme de ISAF, de Afganistan și Pakistan. Dorim să introducem noi tehnologii, ca sistemul uh, biometric și altele, pentru a îmbunătăți uh, gestionarea frontierei între Afganistan și Pakistan vreau să vă spun că au avut loc alegeri prezidențiale în Afganistan. Pentru prima dată, președintele Karzai și mulți dintre colegii dânsului și candidatul care a pierdut alegerile, domnul Abdul Abdullah, fostul ministru de externe, au recunoscut în mod public faptul că Pakistanul nu a avut niciun favorit, nu s-a amestecat în alegeri am spus tuturor actorilor în acest joc că este o decizie a afganilor. Ei trebuie să decidă cine îi guvernează. Iar ceea ce ne dorim noi este un guvern prieten la Kabul, pentru că trebuie să cooperăm cu Kabul. trebuie să ne îmbunătățim relațiile. Așadar, există o diferență calitativă între situația trecută și cea de acum. În trecut, Pakistanul era cunoscut drept uh, Uh, o țară care își limita relații la un singur grup uh, etnic, și anume Paștum, dintre care, de unde vin și majoritatea talibanilor. Astăzi avem uh, colaborare cu toate grupurile etnice care erau uh, parte a alianței nordice în trecut. Așadar, există o diferență calitativă care a fost recunoscută de afgani, tocmai de cei care se plângeau de situația trecută. Azi ei recunosc că lucrurile s-au schimbat de când a, intrat, a venit la putere guvernul democratic. În ceea ce privește narcoticele, azi Pakistanul nu are deloc, are zero metri pătrați culturi de mac. Este vorba de o poveste de succes. Am eradicat cultivarea macului în Pakistan. Însă, problema drogurilor din Afganistan este semnificativă și noi am pus în discuție această problemă. Eu personal, la întâlnirea de la Paris la care am fost și ni s-a spus că aceasta nu parte din mandatul NATO. Întrebarea mea atunci a fost rugămintea fa, a mea a fost, vă rog să vă extindeți atunci mandatul, să includeți această problemă în mandat, pentru că banii proveniți din narcotice sunt, un, sunt folosiți de insurgenți, de militanți. E una dintre sursele de finanțare pe care le au și de aceea trebuie să abordăm această problemă în mod eficace. Trebuie să avem o abordare mai regională. Ați spus, m-ați întrebat ce se întâmplă cu soluția regională. Da, uh, Pakistanul a recunoscut și susține o soluție regională. Noi ne aflăm în mai multe procese trilaterale care tocmai promovează colaborarea regională cu Iranul și Iranul are o graniță cu Afganistanul și cu Pakistanul. Cum putem să-l ignorăm? Dacă discutăm despre stabilitatea și pacea în Afganistan, există așadar un proces trilateral între Afganistan, Iran și Pakistan. Pe de altă parte, avem Tajikistanul, un alt vecin foarte important al Afganistanului. În prezent avem, există procese trilaterale între Pakistan, Afganistan și Tajikistan. Există un proces trilateral cu Statele Unite, Afganistan și Pakistan. De asemenea, încercăm să promovăm această abordare regională printr-un proces uh, care include patru actori uh, și anume o include și pe Rusia, în plus față de actorii pe care i-am menționat până acum. Rusia are o influență și un interes uh, în această zonă. Au și afaceri regionale consistente. Discutăm de asemenea și cu Rusia. Așadar, noi avem tocmai și susținem această abordare regională a soluției în Afganistan și considerăm, în acord cu ceea ce ați recomandat dumneavoastră, că aceasta este soluția pe termen lung în Afganistan. Și acum vreau să fac legătura cu ceea ce ați spus dumneavoastră, doamnă, legat de Afganistan. Ați spus că noi uh, colaborăm cu talibanii, cu un reprezentant al talibanilor. Uh, cred că dumneavoastră ați spus acest lucru, doamnă. Că un reprezentant al talibanilor a, uh, a primit a, un fotoliu la un forumul ONU. Lucrurile s-au schimbat. Azi, în Pakistan, realizăm faptul că nu ne dorim o talibanizare a Pakistanului. Și dacă nu ne dorim acest lucru, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să nu permitem o talibanizare a Afganistanului, pentru că dacă talibanii și mentalitatea lor câștigă teren în Afganistan, noi vom fi următoarea victimă. Astăzi există uh, persoane la putere care sunt opuse acestor valori, acestei mentalități. Așadar, azi avem în Pakistan la conducere persoane cu care dumneavoastră puteți să discutați, care pot să înțeleagă ceea ce spune, să vă înțeleagă preocupările și să discutăm ca și parteneri. Azi, guvernul din Pakistan poate să discute cu Uniunea Europeană, poate să fie un partener, un prieten al Uniunii Europene și aceasta este o evoluție semnificativă. S-a spus, dumneavoastră ați spus, Ați întrebat cine anume deține controlul. Forțele militare, uh, serviciile secrete pakistaneze. Noi am avut guverne militare, am avut intervenții militare în ultimii 60 de ani a istoriei noastre. Și noi, ca democrați, partidul pe care le reprezint este un partid care s-a opus în mod consecvent conducerii militare a Pakistanului. Fie că era vorba de Zea, de Ayub sau de Musharraf. Din păcate, atunci când am avut, uh, când a fost la putere, nimeni nu ne-a ascultat nimeni, Bruxelles nu ne asculta, Washingtonul nu ne asculta, acela a fost momentul în care noi ar fi trebuit să fim susținuți, care spuneam, susțineți instituțiile democratice, integrarea, uh, conducerea care este în exil, dați-ne sprijinul dumneavoastră, dați-ne vocea de care avem nevoie pentru a construi o cultură democratică în Pakistan. Dar, din fericire, acest lucru s-a întâmplat astăzi și dumneavoastră ați jucat un rol, europenii au jucat un rol în acest proces și vă mulțumim, vă suntem recunoscători. Uh, v-ați trimit uh, monitorii, observatorii. Ne-am temut, n-am știut dacă vom avea un teren echitabil în alegeri, dar intervenția și cu interesul dumneavoastră am avut acest teren echitabil și de aceea eu sunt astăzi aici. Fără ajutorul dumneavoastră eu nu aș fi aici azi. Așadar, vă sunt recunoscător pentru eforturile pe care le-ați depus și continuațiile și vă asigur că odată ce trece timpul și se încetățenește democrația și conducerea politică se va îmbunătăți. Constituția Pakistanului spune foarte clar, armata are un rol și ei trebuie să joace rolul lor, așa cum este el înscris în Constituție. Guvernanța rămâne în mâinile persoanelor alese de popor prin procese de alegeri libere și corecte. Așadar, din nou, suntem parteneri. Haideți să fim parteneri, să consolidăm, să ne consolidăm uh, democrația și să consolidăm acest guvern care dorește instituții democratice prin conducerea politică. Vreau de asemenea să vă asigur că azi, pentru a fi complet sincer și corect, avem la putere o persoană care a supravegheat tranziția către democrație. Azi, conducerea militară este condusă de o persoană care a facilitat acest proces și care merge pe linia guvernului ales, guvernului politic ales. Sigur că este nevoie de timp, sigur că pentru a pune bazele unei culturi care nu a existat vreme de decenii, care nu a fost la modă vreme de decenii, Uh, timp în care lumea a susținut și a finanțat conducerea militară la putere. Sigur că uh, obiceiurile dispar greu, dar am făcut această tranziție. Suntem în procesul acesteia și cu trecerea timpului această tranziție, această nouă cultură se va înrădăcina. Trebuie să fim consecvenți, perseverenți și să avem răbdare, dar vom face aceasta. Vreau de asemenea să vorbesc despre rolul femeilor. Avem multe femei educate, competente în Parlamentul nostru. Una este aici, doamna senator Sora Imam. Atunci când ne pregătim reuniunile pentru Bruxelles, uh, i-am spus dumneavoastră trebuie să țineți unul dintre prezentări. De ce? Pentru ca oamenii să vadă că femeile parlamentari nu sunt doar capabile, ele au uh, liberul arbitru, propria opinie și pot să contribuie. Azi femeile joacă, joacă un rol mult mai clar în uh, Pakistan. Haideți să vedeți uh, mișcarea femeilor juriști, cum femeile în Pakistan joacă un rol important. Haideți să vedeți cum uh, la maj- conducerea majorității ONG-urilor este formată din femei care au o foarte bună competență. Haideți uh, să vedeți că sunt foarte mulți funcționari femei, sunt multe femei funcționari, judecători, arhitecți, ingineri, diplomați, avem multe femei în Pakistan care reprezintă Pakistanul în diverse capitale europene și suntem mândri de ele pentru că fac o treabă excelentă. Uitați-vă la rolul de conducere pe care l-a jucat o femeie, Benazir Bhutto, care a făcut față dictaturii atunci când nimeni nu Uh, nimeni nici măcar nu-i dădea bună ziua, nimeni nu voia să, să o asculte. Uh, ea a bătea la uși și oamenii nu aveau timp pentru ea, dar ea a persistat. Și până la urmă, în cele din urmă, și-a dat viața, a făcut uh, sacrificiul uh, ultim. Dar femeile, credeți-mă, da, există și exemplele pe care le-ați numit dumneavoastră, dar acestea reprezintă o minoritate. Majoritatea nu se simte astfel. Nici cultura islamică nu permite astfel de excese. Este vorba de niște obiceiuri arhaice care încă sunt la modă. Religia nu le permite, legea nu le permite, nici Constituția nu le permite. Așadar, suntem de acord cu dumneavoastră și în acest sens. În ceea ce privește chestiunea nucleară, da, suntem o putere nucleară azi. Dar acest lucru are un caracter pur defensiv nu avem nicio intenție de atac. Este un mecanism pur defensiv. De, e o reacție la uh, faptul că unul dintre statele din regiune a devenit o putere atomică și știind uh, dimensiunea acestui stat și dezechilibrul, a trebuit să avem și noi arme nucleare. Dar azi, uh, împreună cu acest vecin al nostru, avem avem acorduri nucleare pe care le-am elaborat împreună și în pofidă tensiunilor, noi am onorat, ambele părți au onorat aceste acorduri. Pentru că ambele părți realizează cât de delicată este această situație și cât de sigure ar trebui să fie activele nucleare. Vreau uh, să vă spun, că pentru că ați menționat summitul președintelui Obama de la, de la Washington, da, Pakistan a fost invitat, a participat și a existat unanimitate acolo, și anume activele nucleare din Pakistan, autoritatea națională de comandă pe care avem și sistemele de securitate pe care le avem oferă aceeași securitate acestor active ca și în toate celelalte țări uh, cu active nucleare. Așadar, puteți să fiți siguri că nu, uh, nu uh, suntem insensibili la ceea ce gândiți dumneavoastră. Și vreau să mă refer și la alte puncte pe care le-ați menționat dumneavoastră. Ați vorbit despre drepturile omului. Sigur că întotdeauna se pot face îmbunătățiri. Avem în Pakistan un guvern care recunoaște, care este sensibil la drepturile omului, fie că e vorba de drepturile femeilor, ale minorităților, sau ați vorbit chiar despre munca forțată a copiilor și alte chestiuni, de asemenea despre pedeapsa capitală. Da, are loc acum o dezbatere. În țară e în curs de desfășurare dacă ar trebui să avem sau nu pedepsa capitală. Sunt multe țări care au pedepsa capitală, multe state ale Americii care au pedepsa capitală, dar există și persoane uh, care sunt uh, opuse, care resping ferm această pedepsă. Dar avem, ju avem juriști și avem aceste 7500 de persoane care vă îngrijorează, au reprezentare în justiție. Uh, au uh, avocați uh, competenți care să-i reprezinte. În ceea ce privește drepturile omului, am luat o serie de măsuri pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului, pentru a respecta normele și practicile internaționale, pentru a semna și ratifica uh, convențiile internaționale privind drepturile omului. Ați menționat uh, refugiații și aici vreau să subliniez uh, faptul că în trecut Pakistanul a fost apreciat uh, de mulți în lume pentru ceea ce a făcut în acest sens. Chiar și astăzi sunt aproximativ 3 milioane de refugiați în Pakistan, refugiați afgani. Lumea uită adesea de ei, dar noi avem grijă de ei, le oferim susținere Uh, chiar azi există mai mult de 150.000 de studenți afgani, uh, tineri, din taberele de refugiați care beneficiază de sistemul nostru de educație. Mai mult de 6.000 de studenți afgani, mulți din aceste tabere de refugiați, din familii de refugiați, care uh, sunt la universități și colegii profesionale în Pakistan. Așadar, date fiind resursele pe care le avem la dispoziție, facem tot ce putem. Yes. One, one, one point. Un aspect pe care l-ați menționat a fost atacurile teroriste de la Bombay. Am fost la Delhi când uh, au avut loc aceste atacuri teroriste. Ce făceam? Am fost acolo pentru a construi punți, pentru a obține înțelegere. Eram acolo pentru a le cere să avansăm în uh, discuțiile noastre. A avut loc acest incident și reacția nu ar fi trebuit să fie oprirea discuțiilor. Reacția imediată a indienilor a fost uh, de a opri dialogul. Eu cred că reacția ar fi trebuit să fie mai multă cooperare, pentru că terorismul nu mai este un fenomen specific unei țări sau alte. Nu doar India este afectată de terorism și multe alte țări din regiune sunt afectate de terorism și țara mea este una dintre acestea. Pakistanul a avut mai multe incidente teroriste în ultimii ani, mulți ani, decât își pot închipui indienii. Deci, astăzi, opinia publică din Pakistan înțelege care sunt implicațiile negative ale terorismului, implicațiile economice, sociale și politice ale terorismului. Deci, suntem uh, mult mai pregătiți să cooperăm uh, cu uh, alte țări, inclusiv India, și dorim să o facem. Terorismul este dușmanul nostru comun și avem nevoie de abordare comună pentru a rezolva problema terorismului. către cu Cașmirul, am spus că este o problemă recunoscută și dumneavoastră ați spus că recunoașteți că este o dispută internațională. Există angajamente internaționale în acest sens, există rezoluții ale Consiliului de Securitate a ONU, al ONU. Uh, noi dorim să discutăm pentru a rezolva această problemă pe cale pașnică. Well, <clears throat> thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, excelență. A fost o bună ocazie despre a discuta multe chestiuni uh, de interes comun. Sper că ambele părți sunt mulțumite, eu personal sunt mulțumit și doresc să spun acest lucru în numele comisiei mele. Sper că și colegii mei din celelalte comisii sunt mulțumiți. Doresc să vă mulțumesc, uh, excelență, doresc să mulțumesc delegației pakistaneze pentru această vizită. Vă urez mult succes. Aveți multe de făcut, calea este lungă, dar sper că veți reuși. Vă mulțumim și toate bune! I would like to, before... Înainte să părăsim sala, doresc să-mi informez colegii că pe 18 octombrie la Strasburg, de la 19 la 21, va avea loc votul privind premiul Saharov și pe 19 octombrie, de la ora 17 la ora 18, vom avea o întâlnire cu secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Vă mulțumesc!